Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, îi salut uh, din inimă pe cei care au sosit la timp. Îi spun bun venit și, și domnului uh, Rimanta Sazius din partea Curții de Conturi Europene. Mă bucură faptul că ați venit în Comisia de Control Bugetar pentru a ne prezenta raportul privind agențiile Raportori sunt Richard Czarnecki, colegul Brudzinski și colegul Legutko, care și-au împărțit între ei uh, agențiile pentru a reflecta și activitatea intensă din partea Curții Europene de Conturi și o să dau cuvântul în primul rând reprezentantului Curții de Conturi, după care raportoarelor. Honorable members of European Parliament. Onorați membri ai Parlamentului European, dați-mi voie să fac mai întâi o introducere la ceea ce sper că va fi o dezbatere interesantă despre un subsistem interesant al instituțiilor europene, și anume agențiile europene. Ați primit uh, materialul uh, suplimentar disponibil la intrarea în sală. Aveți și textul prezentării mele, așa că pot să fiu foarte concis în ceea ce urmează să vă spun. Voi începe de la complexitatea internă a acestui subsistem sistem instituțional european, <clears throat> bugetul lor este sub 3% din bugetul european total anual. Însă vedeți cât de complex este finanțarea agențiilor. Am găsit cel puțin șase modele diferite de finanțare a acestor 41, viitor 43 de agenții cu regulile aferente. Asta ne arată cât de eteroclit este mixul de resurse utilizate. În tabloul de ansamblu al cheltuielilor administrative, acestea sunt la fel de importante în ansamblul lor ca și Parlamentul European, Parlamentul de fapt le ia înainte cu 1,9 miliarde, însă în comparație cu Comisia mai puțin. În ceea ce privește personalul, doar 17% din angajații cu normă întreagă sau temporari a instituțiilor europene în ansamblul său personalul agențiilor, undeva la 60 de mii, ar fi egal cu numărul funcționarilor publici dintr-un stat mic ca Lituania, fără să-i socotim pe profesori și pe doctori și pe... nu. Strict funcționari din administrația publică, 50-60 de mii cam acolo ar fi. În ciuda volumului, practic, atât de mică cât e neglijabil, trebuie să spun aici că agențiile europene joacă un rol deosebit de important, disproporționat de mare în raport cu dimensiunea personalului. Să trec la rapoarte. Raportul nostru a fost publicat în 15 octombrie. De fapt, este vorba de două rapoarte. Raportul comun pe toate agențiile și avem o versiune abreviată pe care o găsiți la intrarea în sală. O să găsiți acolo date extrem de interesante. Raportul nostru privind agențiile are trei trăsături. În primul și în primul rând, a venit cu o lună mai devreme decât o cere legislația europeană. Asta a cerut eforturi nu doar din partea Curții de Conturi, dar trebuie să mulțumesc și agențiilor care au contribuit la redactarea conturilor, pregătirea contabilității și ne-au trimis datele necesare ca să putem verifica cifrele. Eh, publicarea cumulată a rezultatelor pe toate agențiile e o practică relativ nouă, pentru că asta îți dă posibilitatea să vezi dintr-o singură privire cam care sunt problemele generale cu care se confruntă agențiile, câteva le-am menționat deja, și e ceva ce ar putea fi dezbătut la nivelul legislativului european, aici în Comisia CON, dar și la Consiliu, pentru că săptămâna viitoare vom prezenta raportul și acolo. Și a, treia trăsătură, al treilea element, este deosebit de interesant. Eu tot vorbesc de cât de interesante sunt rapoartele financiare, dar sunt convins că poate să vă stârnească imaginația. Avem un, trei capitole. Capitolul 3 este foarte detaliat, prezintă toate agențiile, Capitolul 1 include o descriere a mandatului curții și a situației de ansamblu. Capitolul 2 este deosebit de important pentru că prezintă chestiunile orizontale și propune acțiunile ce urmează a fi întreprinse la nivelul întregii rețele de agenții. Rezultatele acum. Rezultatele sunt bune. Curtea e contur nu spune prea des așa ceva, dar sunt bune și se îmbunătățesc. Și sunt două aspecte pe care vreau să le subliniez. Bune și în continuă îmbunătățire. Vedeți aici uh, pe toate agențiile am dat uh, verdictul de curat, uh, doar EASO a primit indicativul calificat din motive care țin de activitățile problematice din anii trecuți, chestiuni discutate in extens în comisia dumneavoastră și cred că directorul agenției, la rândul său, va putea face o serie de precizări. Rezultatele orizontale, am făcut sute de observații, am notat progrese în direcția unui eh, sistem informatic armonizat, Asta după trei ani de eforturi în colaborarea cu rețeaua de agenții, tot mai mult folosesc acum agențiile sisteme informatice standard, fără a-și crea sisteme proprii. Lipsuri rămân în gestionarea achizițiilor publice. Vedem trei probleme similare prezente în multe agenții criterii de acordare inadecvate, oferte aberant de joase, asta creează riscul de neexecutare a obligațiilor angajate și negociere în loc de procedură normală. N-am avut doar situații extreme pentru asta, dar au existat. Așa că rogăm agențiile întotdeauna să păstreze justificativele care arată de ce s-a, dus, s-a trecut la negociere în locul procedurii normale de achiziții publice. O altă chestiune pe care aș dori să o menționez aici ține de resursele umane. Mai târziu, în cursul zilei de astăzi, veți vedea și raportul pe care l-am făcut în legătură cu structura de personal, s-a făcut o reducere de 5%. S-a făcut, nu la timp, dar s-a făcut această reducere de personal, însă există tendința de a completa lipsurile de personal intern eh, cu ajutorul contractanților externi, temporar sau de altă natură. Asta poate crea anumite riscuri. Activități importante ar putea să ajungă să fie executate de persoane din afară, să fie subcontractate unor persoane care nu au de dat socoteală în fața contribuabilului european. Deci, această chestiune, într-adevăr, merită să fie discutată pe viitor. Ce s-ar putea îmbunătăți în materie de raportare? cadrul intern de control, s-au făcut progrese, dar s-ar putea face și mai repede progrese. Înregi... Apoi tarifele, taxele de înregistrare și de, serv- de serviciu. Dacă nu se schimbă legislația, agențiile nu vor putea rezolva această problemă și Agenția pentru Substanțele Chimice poate să vă spună mai multe, trebuie să se ducă cu căciula în mână la autoritățile naționale, încercând să afle câți bani vor primi. Apoi, la nivel sistemic, vedem că procedura de descărcare bugetară nu este uniformă pentru toate agențiile. Avem agenții cu autofinanțare, și opinia Curții de Conturi, pe care o repet acum, este aceea că procedura de descărcare ar trebui să fie aceeași pentru toate, inclusiv pentru cele cu autofinanțare. Descărcarea de gestiune să nu vină de la propriile autorități manageriale, ci de la Parlamentul European. Biroul European de Sprijin pentru Azil. O să aveți o prezentare, aveți o prezentare pe care puteți să o consultați. Uh, puteți discuta și cu președintele agenției. La Frontex, iarăși ceva observații, sunt aici, pot răspunde cei de la Frontex. Însă, noi am considerat că dacă problema vizează mai puțin de 2% din bugetul agenției, noi dăm verdictul de curat, clean, pentru că nu se ajunge la nivelul de alarmă. Comentariile de anul trecut observațiile au fost puse în aplicare, extrem de eficient, sunt extrem, extrem de mulțumit de ce s-a făcut din acest punct de vedere. În ceea ce privește agențiile propriu-zise, avem rapoarte specifice, audit de performanță, care reflectă activitatea fiecăreia dintre agențiile europene, suntem deschiși și putem să vă răspundem la o altă întrebare. Avem alături de noi și alți colegi, dacă, dacă doriți lămuriri suplimentare. Dincolo de asta, nu-mi rămâne decât să vă urez o dezbatere extrem de fructoasă și o descărcare de gestiune pentru toate agențiile auditate. Vă mulțumesc! präzisen Überblick und jetzt freue ich mich sehr, dass ich jetzt sage Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare detaliată avem pe doamna Gregorie din partea EAZO. O bucurie să vă avem alături de noi. Apreciem foarte mult ce ați făcut și angajamentul dumneavoastră și al echipei dumneavoastră. Și l avem pe domnul Legeri. Și domnul Eckhart V-am pus ultimul pe listă, nu pentru că nu sunteți important, însă doresc să vă dau dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru cuvintele atât de amabile și pentru că, practic, ne-ați prezentat pe noi toți reprezentanții agențiilor de aici din sală. Aș începe cu scuze din partea lui Andrese, Andreas Eman, care nu a putut să vină, m-a rugat pe mine să vin de ce eu, pentru că eu sunt în Troica, sunt practic copreședinte al rețelei agenției și îi țin uh, locul. Voi uh, prelua președinția din începând cu martie anul viitor, timp de un an de zile, așa că vom continua să colaborăm și să cooperăm cu dumneavoastră și, sigur, cu colegii care sunt astăzi alături de mine. Aș începe prin a vă mulțumi că ați inclus aceste dezbateri pe ordinea de zi. În opinia noastră, aceste dialoguri și discuții joacă un rol esențial legitimizând agențiile noastre și dacă ne gândim în același timp la percepția cetățenilor asupra activității noastre. Datorită dumneavoastră, iată, putem să ne îmbunătățim activitatea acolo unde e nevoie de îmbunătățire, asta și cu sprijinul colegilor de la Curtea de Conturi și în același timp dumneavoastră confirmați că facem ce trebuie atunci când facem ce trebuie și asta ne dă un semnal puternic pentru că putem sta în fața cetățenilor europeni cu fruntea sus, ca reprezentanții unor agenții care funcționează așa cum trebuie. Este prin urmare o plăcere să fim uh, supervizați de dumneavoastră, la fel cum a fost o plăcere să fim auditați de cei de la Curtea de Conturi. Rețeaua agențiilor reprezintă 47 de agenții și întreprinderi comune. Eu acum vor mă refer doar la agențiile aflate care țin de portofoliul dumneavoastră. În introducere intenționam să sintetizez câteva concluzii ale auditului, însă reprezentantul Curții de Conturi a făcut acest lucru foarte bine, așa că întrucât el a spus exact ce vreau să spun și eu, cu concluzia că lucrurile merg bine și s-au făcut îmbunătățiri, atunci nu mai îmi rămâne și mie a, uh, a, uh, decât a, a repeta ce a spus și dânsul. Ce am făcut până acum? Și câteva teme de reflexie. Noi, rețeaua, am făcut uh, progrese în partajarea de servicii, o chestiune des discutată în acest for, în materie de achiziții publice comune, de publicarea posturilor vacante în comun și apoi pe sistemele de redesare după dezastre și în materie de partajare a anumitor sisteme informatice cu Comisia. S-au făcut progrese importante din aceste puncte de vedere, însă în același timp, să nu uităm, persistă multe, sunt multe diferențe între agenții. Și atunci e foarte greu să partajeze absolut totul. La ce mă refer aici? Odată, distribuția geografică la nivelul continentului e un lucru bun, pentru că suntem în proximitatea cetățenilor, astfel însă asta pune probleme de ordin operațional dacă vrei să partajezi servicii. Există diferențe mari între agenții, unele sunt foarte mari, altele sunt foarte mici, asta iarăși complică partajarea de resurse, avem mandate diferite, avem eh, structuri diferite de funcționare și agențiile ar trebui să fie independente și eh, aici, încă o dată, găsim un aspect care îngreunează puțin partajarea de resurse. În ciuda acestor probleme, am făcut progrese în materie de partajare a serviciilor. Asta se vede foarte bine și din uh, profilul celor două nouă agenții create, care ni s-au alăturat cu o lună în urmă. Ele pot să profite acum de pe urma acestor pachete de servicii partajate pe care le-am configurat de-a lungul timpului. Provocările cu care ne confruntăm ar fi trei la număr. Odată flexibilitatea. Flexibilitate în materie de contractele pe care le putem oferi personalului, adesea Agențiile operează cu volume diferite de muncă, există perioade mai aglomerate și condițiile contractuale actuale nu se potrivesc totdeauna cu natura activității noastre, cu vârfuri de activitate și așa mai departe. Prin urmare, aici, iată, o provocare cu care ne confruntăm. Celelalte două țin mai curând de perspectivele de viitor uh, pentru acest an și apoi negocierile și dezbaterile din, în contextul CFM. Foarte pe scurt, în primul și în primul rând, uh, apreciem foarte mult această abordare agenție cu agenție, cel puțin când se recurge la ea. Vedeți, suntem agenții extrem de diferite, de diverse, cooperăm foarte bine, dar diversitatea trebuie să fie luată în calcul atunci când se discută chestiuni de buget, finanțe, program de lucru și așa mai departe. Deci această abordare agenție cu agenție este deosebit de importantă pentru noi, date fiind diferențele dintre agenții. Apoi o altă chestiune care ne îngrijorează ține de faptul că multe agenții vorbesc de volum suplimentar de muncă, de însărcinări suplimentare și asta adesea nu vin însoțită de resurse suplimentare. Însă toată lumea se așteaptă ca agențiile să poată să muncească în plus. Până la un punct se poate face, dar dincolo de punctul respectiv nu se poate face. Uh, și în multe situații am ajuns la punctul la care noi eh, sarcini trebuie să vină și cu noi resurse. După aceste observații cu titlu introductiv, eh, nu pot decât să închei prin a spune încă o dată că, în opinia noastră, rețeaua agențiilor cu servicii partajate, cu reprezentanții aici la Bruxelles, poate fi un partener solid în dezbaterile cu dumneavoastră, cu colegii din alte comisii, și suntem extrem de dispuși să vă oferim experiența, cunoștințele noastre la dezvoltarea pe viitor a proiectelor europene și la viitoarea noastră activitate. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult, spune doamna președintă. Dau acum cuvântul uh, domnului raportor Brujinski. Pani Przewodnicząca. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Permiteți-mi să mulțumesc reprezentantului Curții Europene de Conturi, domnului Sazius, și să spun bun venit uh, directorilor agențiilor Frontex, ECA, EASO. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, Aș dori să vă pre- prezint principalele mm, aspecte ale procedurii de uh, descărcare bugetară pe anul 2018. 42 de agenții ale Uniunii Europene își desfășoară anumite sarcini administrative, operaționale, ajută Uniunea Europeană în diferite domenii, cum ar fi justiție, sănătate, securitate, siguranță, libertăți civile, aceste agenții au sedii în uh, diferite orașe europene, mai mult de 11.000 de oameni lucrează pentru aceste uh, agenții și mai mult de 4 miliarde de euro au fost fondurile uh, de care s-au bucurat aceste agenții. 2,7% din bugetul întreg al Uniunii Europene. Din cele 42 de agenții, 32 de agenții descentralizate fac obiectul procedurii de descărcare de gestiune din partea Parlamentului European. Curtea de Conturi a semnat uh, rapoarte pentru toate aceste agenții uh, descentralizate, număr de 32, și a confirmat corectitudinea tranzacțiilor pentru anii anteriori. Curtea de Conturi a publicat și un aviz um, conform pentru toate Uh, agențiile uh, auditate pentru că și-au prezentat fluxurile și situația financiară în mod regulat. Avizul curții de conturi a fost același din punctul de vedere al veniturilor și al cheltu- uh, cheltuielilor acestor agenții, cu excepția uh, EASO, unde au fost exprimate anumite rezerve. Care sunt riscurile principale cu care se uh, confruntă aceste agenții. Este vorba de fiabilitatea conturilor. Chiar riscul este, to- riscul este redus pentru aceste agenții, însă în condițiile în care Comisia conferă tot mai multe sarcini acestor agenții, gradul mai mare de complexitate al sarcinilor cărora trebuie să le facă față poate să aducă cu sine un uh, risc mai uh, mare. Riscul uh, privind anumite venituri este de asemenea în general redus cu câteva excepții. Riscul de riscul de, privind legalitatea este în general redus, mai ales pentru agențiile care sunt finanțate în general de la uh, Uh, bugetul uh, Uniunii Europene, pentru că toate aceste venituri sunt aprobate în fiecare an de autoritatea bugetară. Mai există și un risc legat de legalitatea um, operațiunilor de plată, un risc uh, moderat. Există, însă, din acest punct de vedere, diferențe mai importante între diferitele agenții. Există, de exemplu, cheltuielile de personal, unde riscul este redus, pentru că aici agenția de plată este Comisia Europeană, controlată de Curtea Europeană de, de Conturi. În ultimii trei ani nu a fost, detectat, nu a fost detectată vreo rată de eroare uh, semnificativă. Însă dacă agențiile uh, într-o perioadă scurtă de timp trebuie să angajeze mai, un personal mai mare, există un risc moderat sau uh, mai mare când vine vorba de procedurile de angajare a persoanelor respective. Cheltuielile administrative acum. Aici uh, achizițiile efectuate de aceste agenții. Riscul este unul uh, moderat. Sunt achiziționate diferite servicii de natură diferită care uh, presupun din nou un grad mai mare de complexitate și nu întotdeauna poate fi garantat un nivel înalt de transparență de aceste agenții. În mod tradițional, acesta, acesta era unul din motivele care determina Curtea Europeană de Conturi să exprime anumite re, uh, rezerve. Chiria plătită pentru birourile uh, acestor uh, agenții de asemenea este importantă. Modificarea au loc doar dacă o agenție își schimbă uh, sediul, deci putem vorbi de un risc moderat. Un alt risc se referă la entitățile subcontractate din exterior, uh, pentru anumite servicii unde se aplică anumite dispoziții spe- specifice pe plan european și pe plan național. Și în fine, cheltuielile operaționale. Aici riscul variază de la redus până la înalt în funcție de agenție și în funcție de tipul uh, cheltuielilor angajate. În general, riscul legat de achiziții depinde de riscul privind uh, personalul. Însă uneori sumele implicate sunt mai uh, importante când vine vorba de subvențiile uh, plătite pentru cheltuielile operaționale. Aici, controlele efectuate ne arată că situația s-a îmbunătățit chiar dacă nu întotdeauna mecanismele interne de control sunt atât de eficace cât ar trebui să fie. Aș avea câteva întrebări pentru uh, agenții. În primul rând, o întrebare adresată ECA, pentru că, din nou, în acest caz, Curtea de Conturi insistă asupra uh, faptului că această agenție, fiind o agenție care se autofinanțează, primește um, o sumă din partea fiecarei companii sau entități care își dorește registrarea unui produs anume. Deci uh, sunt emise facturi în acest sens și există un uh, control ex post din partea agenției care demonstrează că uh, uneori este nevoie de anumite corecții și sumele care fac obiectul acestor corecții nu sunt indicate întotdeauna cu toată claritatea și aș dori să știu care sunt pașii întreprinși pentru a îmbunătăți mecanismul pornind de la declarațiile uh, entității care depune cererea și uh, cum se poate ajunge la un nivel mai mare de detalii în legătură cu corecțiile care ar trebui să fie aplicate. Apoi, o întrebare adresată EASO. Care ar trebui să fie măsurile concrete pe care ar trebui să le întreprindă această agenție pentru a evita mm, lipsa de aliniere generată de faptul că statele membre nu întotdeauna pun la dispoziție numărul de experți uh, necesar și cum poate să își limiteze riscurile vis-a-vis de posibilitatea de a-și continua, de, a, de a-și desfășura fără întrerupere uh, activitatea. Și acum, uh, în ceea ce privește Frontexul, agenția Frontex, am fost cunosc, uh, am, am fost activ în acest uh, domeniu, în Polonia, acum sunt uh, eurodeputat și în calitate de eurodeputat aș avea următoarea întrebare. Frontex gestionează și contractele cu statele asociate în valoare de 49% din bugetul întreg al agenției pe anul 2000 2019 a fost uh, introdus un program financiar simplificat care acoperă cheltuielile de personal în temeiul acordurilor de finanțare încheiate. La sfârșitul anului 2018, Frontex a introdus și un nou sistem uh, de control ex, uh, ex post, căruia fac obiectul diferite tipuri de cheltuieli și din anul 2014 Curtea de Conturi a sugerat ca confirmarea cheltuielilor privind echipamentul folosit de statele asociate nu ar fi întotdeauna uh, suficient. Din nou, un lucru confirmat și de uh, auditul din acest an. Uh, controlul ex ante al, al cheltuielilor respective, controlul efectuat de Frontex, nu este eficace pentru că în continuare Uh, se fac plăți, uh, cheltuieli în lipsa unor dovezi concrete. Și, din nou, ca în anii anteriori, uh, pe această chestiune, Frontex nu a făcut niciun control ex post, ceea ce face posibil, posibile rambursări um, care nu sunt în regulă. Deci aș dori să vă întreb um, care ar fi pașii Uh, necesare pentru a îmbunătăți aceste acorduri cu statele asociate și uh, echipamentul achiziționat în temeiul acordurilor respective, respect, respectiv rambursarea cheltuielor pentru echipamentul respectiv. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc în primul rând pentru numărul mare de, de întrebări și um, Cred că o să dau acum direct domnului Hansen și domnului Legerii posibilitatea să răspundă puteți să discutați între dumneavoastră cum vă împărțiți răspunsurile. Domnul Hansen va răspunde. Cred că dumneavoastră vi s-au adresat multe din întrebările raportului. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Sunt două subiecte importante, estimarea uh, sumelor, taxelor și uh, veniturile situația veniturilor. Ultima parte o să-i o cedez uh, colegului meu în ceea ce privește estimarea taxelor. Este una din uh, problemele fundamentale uh, recunoscute de toate instituții, inclusiv de noi. Avem un studiu independent privind modul în care aceste taxe sunt estimate și concluzia acestui studiu independent a fost că marja în care putem Uh, putem estima în mod rezonabil aceste taxe, este de plus minus 10 milioane. Mm, pentru, este un lucru important din punctul de vedere al veniturilor bugetare, stabilirea planificării bugetare dinainte și acest lucru ne afectează, desigur, activitățile cotidiene și mm, trebuie să căutăm o abordare uh, mai sustenabilă și această variație din punctul de vedere al uh, taxelor are un impact și asupra uh, întreprinderilor mici și mijlocii și a veniturilor și aici o să dau cuvântul colegului meu pentru a vă răspunde. Da, bună ziua domnilor și domnilor. Sunt uh, director pentru resurse la ECA și aș dori să uh, răspund întrebării privind verificarea SMA. În primul rând este, este vorba de verificarea mărimii uh, IMM-urilor și apoi uh, cât de complet este um, venitul. În ceea ce privește mărimea companiilor, Curtea de Conturi a recunoscut faptul că agenția noastră a făcut eforturi pentru a introduce un sistem de verificare export și putem fi de acord cu observația Curții de Conturi când vine vorba de problemele ridicate de auto, de declarațiile um, făcute de întreprinderile uh, în sine. Aici există doi factori uh, importanți, verificarea mărimii întreprinderii respective și Um, declarațiile financiare care ar trebui să reflecte mărimea întreprinderii respective. În ceea ce privește uh, măsurile pe care le-am luat în trecut, ne-am simplificat uh, mecanismul de, ver- de verificare și din punctul de vedere al uh, subcontractării unei părți din acest mecanism. În continuare vom verifica cazurile pendinte stabilind o anumită ierarhie, stabilind anumite priorități, tocmai pentru a accelera acest proces de verificare, însă am dorit să precizăm că, din punctul nostru de vedere, procesul în sine este unul complex care durează și pentru care avem nevoie de resurse importante. Curtea de conturi a recunoscut faptul că am făcut uh, progrese pentru a recupera Uh, reducerile de taxe pe care le-am uh, pierdut eventual și am dorit să vă atragem atenția asupra faptului că regulamentul REACH nu ne pune la dispoziție un temei juridic pentru a Uh, cere înapoi uh, taxele pe care, sumele pe care nu le-am perceput. Însă dorim să continuăm abordarea bazată pe, pe două faze pentru recuperarea acestor uh, sume. În primul rând să angajăm contracta, contractatori externi care să colecteze aceste sume și apoi să recurgem la acțiunile în instanță posibile în statele naționale. Vă mulțumesc, domnul Legeri. Vă mulțumesc doamnă președintă, și voi continua în limba engleză. În ceea ce privește uh, controlele post efectuate de noi, Aș dori să vă spun care a fost situația în anul 2018 la Frontex. După cum am spus Curții Europene de Conturi, am trecut de la un sistem uh, forfetar la un sistem bazat pe unități pentru uh, resursele umane. Asta înseamnă că avem un nou uh, sistem pentru detașarea um, polițiștilor de frontiere trimiși de statele membre, dar nu și pentru echipament, pentru uh, avioane, elic- elicoptere, uh, vase și așa mai departe. Deci, pentru anul 2018, analiza uh, de risc efectuată de noi ne-a arătat că cel mai mare risc uh, în ceea ce privește erori, uh, devieri, um, se, se lega de noile costuri care se bazau pe unități. Tocmai de aceea, controlele ex post sau uh, au vizat în primul rând detașarea personalului de către statele membre și uh, rambursarea costurilor pentru detașarea acestor uh, persoane și nu am făcut uh, controle privind detașarea echipamentelor pentru că normele în vigoare nu s-au schimbat. Este adevărat că aceste norme uh, pot fi îmbunătățite și lucrăm la acest lucru pe viitor. Am mm, intenționat, în primul rând, ca în anul 2018 să lăsăm un proiect pilot pentru a înțelege care uh, ar fi con- consecințele costurilor calculate pe unități uh, și când vine vorba de folosirea echipamentului. Am lansat o, o, o cerere de uh, oferte din partea statelor membre. Am fi lansat, dar acest lucru ar fi adus cu sine uh, Uh, o creștere de costuri, pentru că am observat că statele membre ne-ar fi cerut costuri suplimentare în momentul în care adusesem în discuție un mecanism bazat pe costurile pe unitate. Și am uh, renunțat atunci la această idee și în acest moment dorim să testăm un proiect pilot pentru a ne folosi propriile vase pe care le vom uh, închiria, pentru a înțelege de fapt care sunt costurile, prețurile uh, rezonabile pe piață dacă ar fi să primim mm, aceste vase din partea statelor membre. Oricum, plățile se bazează pe cifre pentru care există uh, documente, pornind de la informațiile pe care le-am primit din partea autorităților din statele membre și din uh, punctul nostru de vedere, uh, suntem destul de siguri că aceste calcule, deși au fost efectuate de statele membre sunt și au fost autodeclarate, sunt uh, corecte și nu am observat uh, diferențe prea mari față de anii anteriori și am ajuns la concluzia că în anul 2018 riscul a fost mai redus pentru echipament și la sfârșitul anului 2018 ne-am uh, revizuit și sistemul de controle ex ante și ex post pentru a le consolida pe ambele, mai ales când vine vorba de controlele post, prin crearea unui birou dedicat uh, verificărilor pentru a separa uh, biroul de controle uh, ex ante înaintea angajării bugetare și, pe de altă parte, controlele ex post țin de biroul de inspecții și de control care niciodată nu fusese implicat în angajarea sau în plata efectivă, plăți efective din buget. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Gregori, nu știu dacă dorește să mai ia cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă, bună ziua tuturor și eu aș dori să mulțumesc uh, pentru introducerea ținută de reprezentatul Curții de Conturi și pentru întrebările raportorului. Într-adevăr, în anul 2018, EASO a trecut printr-o perioadă de tranziție în prima jumătate a anului. Existase conducerea, managementul uh, anterior, apoi directorul executiv a fost numit pe o perioadă uh, intermediară. Managementul a prezentat un așa numit plan uh, de guvernanță și, în general, au fost recunoscute eforturile agenției de a-și îmbunătăți guvernanța când vine vorba de chestiunea personalului și de angajările făcute în agenție, acestea au reprezentat o prov- provocare într-adevăr. Însă, în anul 2018, procedurile de angajare, de recrutare de la EASA au fost, au fost mai transparente. Am uh, angajat um, 8 uh, oameni în plus, uh, de la 6 la 14, care se ocupă de procedurile de recrutare. Până la sfârșitul anului 2018, la EASO lucrau 219 funcționari, funcționari și 89 dintre aceștia nu fuseseră încă angajați, au fost semnate 60 de contracte Astăzi avem 310 angajați la sediu. Ar fi trebuit să ajungem la un număr de 390, dar sperăm că o să respectăm 85% din planul de recrutare până la sfârșitul acestui an. Știți că a fost prevăzută o creștere a personalului pentru agenția noastră până la 500 de posturi uh, la sfârșitul anului 2020 uh, și sperăm că vom putea continua cu această viteză a recrutării de personal în agenție. Aș dori să răspund și întrebării raportorului care s-a referit la lipsa experților uh, implicați în operațiunile desfășurate de noi. Este un lucru diferit Știți că mandatul EASO prevede oferirea de ajutor statelor membre și pe teren, la fața locului. În acest moment participăm la operațiuni în patru state membre din prima linie, în Grecia, în Italia, în Malta și în Cipru. Mandatul, în temeiul mandatului nostru, nu putem decât să cerem statelor membre să trimită experți care apoi să desfășoare activitatea în echipele conduse de noi. Însă rata de participare din partea statelor membre este destul de redusă. În acest moment, doar 13 experți, asemenea experți din, din statele membre, sunt activi în operațiunile conduse de noi în cele patru uh, state membre uh, me- menționate din aproape o mie de oameni prezenți la fața locului. Deci, uh, dacă statele membre nu își detașează experții în azil la noi, la, în, la agenție, trebuie să găsim uh, aceste persoane altundeva. Tocmai de aceea, în echipele noastre, cel mai desea se regăsesc agenți uh, temporare, agenți, uh, agenți contractuali, uh, angajați prin diferiți furnizori de servicii completați, desigur, de angajații noștri proprii și de experții detașați de statele membre. Speranța mea este că statele membre să fie dispuse să detașeze și mai mulți ex- experți care să participe în operațiunile desfășurate de noi, dar, după cum v-am explicat, aceasta este situația în acest moment. Știți că Agenția Uniunii Europene pentru Azil a fost instituită în contextul așa numitului pachet pentru azil și există propunerea unei echipe de rezervă de 500 de experți din partea statelor membre care să se afle la dispoziția, dispoziția agenției, însă, după cum ne demonstrează situația actuală, s-ar putea să nu fie uh, o cifră suficientă. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ajuns acum la raportorii din umbră. Primul este domnul Novakov. Danke sehr, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președintă. O să mă adresez acum Secretariatului Cont și Curții Europene de Conturi și agențiilor. Fără ei, munca noastră ar fi imposibilă, deci le mulțumesc foarte mult și Mă uit acum la interpreți pentru că munca noastră este asemănătoare cu a lor astăzi. Am, am avut vreo câteva sute de pagini de descărcări ce, și erau aproape imposibil de înțeles și acum treaba noastră este să explicăm de ce sunt aceste lucruri importante și de ce nu. Agențiile sunt practic cai de război ai Uniunii. Practic ei duc mâncare, uh, acolo unde e nevoie, asigură alimentație sănătoasă, um, siguranță, transport și așa mai departe. Sunt foarte multe teme pe care trebuie să le gestioneze. Știu că munca dumneavoastră este subestimată uneori și uh, nu este vizibilă pentru consumator și pentru alegător, dar chiar faceți foarte multe. Și cred că aceste sute de pagini sunt tocmai dovada acestui lucru. Am o întrebare generală, în primul rând. Cred că rețeaua agențiilor poate să răspundă la ea. Acum două zile, președinția finlandeză a anunțat The difference with the first... un nou box de negociere și diferența de poziție a noastră față de ei e aproape imposibil de uh, de acoperit anul acesta, cel puțin. Se... 1,6% din VNB vor fi uh, tăieturile, uh, tăierile bugetare propuse în, această, în, această, în acest, acest nou box de negociere uh, imens și în același timp tot cerem de la agenții să-și, să-și crească responsabilitățile, să-și, uh, să-și crească uh, personalul și în același timp să și scadă ratele de eroare. În ceea ce privește EASO, pentru început ceva pozitiv. Știm că EASO a făcut foarte multe eforturi pentru a-și contracara punctele slabe și uh, știm că acum există un nou director executiv. Astăzi, uh, Uh, vom decide să închidem conturile pentru 2017 și avem dovezi tangibile că uh, așteptăm vremuri mai bune pentru acest uh, birou. Având în vedere lipsa experților naționali, cum este gestionată această, această carență și cum s-a îmbunătățit situația? Apoi, situația din 2018, acesta a fost un an de tranziție pentru Frontex. S-a lansat o nouă uh, schemă de finanțare, un nou um, sistem de controle ex post și s-a modificat sistemul de, de controle ex ante. Acum așteptăm rezultatele acestor noi instrumente. Recrutarea a fost o problemă pentru această agenție. Aveți planuri pentru a atrage uh, angajați noi, inclusiv ceea ce am spus eu în prima mea întrebare generală, ținându-se cont de uh, tăierile bugetare în următorul CFM. Cred că acestea uh, ar fi întrebările mele, cele generale uh, pentru toate agențiile și cea pentru EASO. Și din nou, vă mulțumesc pentru toată munca pe care o depuneți și trebuie să înțelegeți că noi, Comisia Cont, suntem prietenul cel mai bun al uh, contribuabilului. Deci avem întrebări foarte severe, dar trebuie să ne asigurăm că toate alocările uh, bugetare sunt pe mâini bune și că aveți rezultate bune cu ajutorul acestor bani. Vă mulțumesc! My colleague wanted to say that we are very... Colegul meu voia să spună că suntem foarte prietenoși, dar avem întrebări dure. Al doilea raportor din umbră este uh, colega Foltas. Ai cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mă alătur uh, colegului meu care tocmai a vorbit. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru munca grea pe care o faceți pentru noi toți. Am întrebări pentru toate cele trei agenții, nu am observații generale legate de raportul curții, au fost făcute deja și nu vreau să mă repet. Uh, nu este bine să, repetăm deși, uh, să ne repetăm, deși cred că toți uh, dorim să vorbim despre aceleași probleme. Voi începe cu Agenția pentru Produse Chimice, ECHA. Știu că am mai vorbit despre asta înainte, dar uh, pentru mine este important. La secțiunea 3.7.17 citesc astfel. Există riscul ca cheltuielile stabile și fiabile uh, și reveniturile uh, mai puțin previzibile să afecteze uh, implementarea bugetară și operațiunile. Deci ECHA și Comisia Europeană ar trebui să lanseze o discuție cu privire la noul model de finanțare mai viabil. Așadar, care este întrebarea mea? Pentru că modelul a fost discutat pe scurt uh, adineauri, însă v-aș întreba, de fapt v-aș ruga să ne spuneți cum comentați această constatare a Curții de Conturi. Și cum ar arăta un astfel de model viabil de finanțare pentru dumneavoastră? Aceasta a fost întrebarea mea pentru ECA. O să încerc să mai tai din ele pentru că apoi avem o listă prea lungă. EASO, mulțumim doamne Gregori că se află aici din nou, ne-am mai întâlnit după ultimul la raport de descărcare pentru 2016. Întrebarea mea aici ar fi, Voi începe cu recomandarea din raport. Ba nu, că este vorba despre modelul de instalare și am vorbit destul despre asta. Voi vorbi despre raportul special al, cur- al Curții de Conturi cu privire la azil, relocare și, relocare și returnare. Aș dori să aflu uh, ce îmi puteți spune în perspectivă viitoare legat de coordonarea între AMIF și EASO. Pentru că în uh, raport Există recomandări de măsuri pentru a asigura complementaritatea și o coordonare mai bună între aceste două agenții. Știu că AMIF e un fond și să e o agenție, dar um, ce uh, ați avea să ne spuneți cu privire la această coordonare? Apoi, în ceea ce privește migranții vulnerabili, există câteva date despre aceștia în raport și mă întreb dacă se fac eforturi speciale din partea EASO cu privire la uh, colectarea datelor legate de acești migranți vulnerabili și dacă această colectare de date este și ea coordonată pentru că am citit ceva legat de eforturile autorităților elene în domeniu, dar nu există o colectare de statistici uh, esențială cu privire la vulnerabilitatea migranților și migranții vulnerabili. Frontex. Poate că întrebarea este asemănătoare uh, legată de AMIF și coordonarea cu acesta. În uh, răspunsul scris pe care l-a, primis, pe care l-a trimis Frontex se vorbesc, vorbește despre trei incidente serioase în timpul operațiunilor de returnare. Întrebarea mea este, Frontex consideră că are proceduri operaționale suficiente și capacitate financiară și resurse umane suficiente pentru a putea să gestioneze aceste incidente. Atât din partea mea. Vă mulțumesc! So, jetzt habe ich gleich drei von Renew. Mulțumesc. Acum urmează trei membri din partea grupului Renew. Nu știu cine dorește să ia primul cuvântul. Doamnele au prioritate. Deci, de la stânga la dreapta. Colega Clea, apoi doamna Strugariu, apoi domnul Boaie. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări și pentru munca dumneavoastră. Voi încerca și eu să nu mă repet, pentru că deja au avut colegii niște întrebări destul de ample. Am câteva întrebări uh, specifice care se referă la toate agențiile și o întrebare specială pentru Agenția pentru Produse Chimice. În primul rând, uh, regulile în ceea ce privește avertizorii de integritate. Mă bucur foarte mult să văd că există reguli pentru aceștia în toate agențiile și m-am bucurat de asemenea să nu au, că, că nu au existat cazuri în care aceștia să se activeze, să zicem. Aș dori să întreb dacă agențiile dumneavoastră au formări sau informează personalul cu privire la aceste reguli și pentru a uh, exista o avertizare adecvată și pentru a îi ajuta pe avertizorii de integritate să folosească um, aceste canale adecvate cu privire la irregularitățile care ar putea să afecteze bugetul. Ar trebui să existe un astfel de organism pentru așa ceva. Uh, a fost o recomandare a Parlamentului și mă întrebam dacă există. De asemenea, aș dori să mai întreb ceva legat de cazurile de hărțuire, dacă acestea există. Știu că există o politică a tuturor agențiilor pentru protejarea demnității persoanelor și pentru prevenirea hărțuirii psihologice și sexuale, însă aș dori să întreb dacă se organizează sesiuni de formare pentru prevenirea acestor cazuri, adresate managementului, de exemplu de a, și în legătură cu asta aș avea o întrebare, deci m-aș bucura să îmi răspundeți. În al treilea rând, raportul menționează că în cazul mai multor agenții, inclusiv ECH și Frontex, s-a raportat că există o dependență foarte mare de consultanță externă și contractanți, uh, și se zice chiar în raport că au fost externalizate în mod extins activități regulate și activități de bază. Aș dori să întreb dacă considerați că este un model operațional bun și dacă sunteți satisfăcuți sau ați dori să schimbați modelul. Vă mulțumesc. Doamna Strugariu. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Ca remarcă per total pot să spun că am urmărit munca acestor agenții și sunt raportor din umbră, mai ales pentru agențiile din uh, domeniul justiției și afacerilor interne. Așadar, știu că volumul lor de muncă a crescut foarte mult în ultimii ani. Apreciem uh, Uh, ce fac aceste agenții și cu siguranță s-au resimțit eforturile și la nivel bugetar uh, și la nivel de încredere pe care, de care beneficiază agențiile pentru a avea rezultate și pentru a respecta așteptările și cererile noastre. Un lucru important pentru toate agențiile s-au făcut pași importanți pentru a gestiona problema conflictului de interese și a ușilor turnante. De asemenea, este important să existe reguli clare în ceea ce privește achizițiile publice și ca aceste reguli să fie publicate, uh, de asemenea și licitațiile și contractele să fie făcute publice. Știu de asemenea că recomandarea este ca toată lumea să publice o declarație legată de conflictul de interese, dar aș dori să subliniez că declarația de interese trebuie să fie publicată și absența uh, este judecată de o parte terță, deci poate ar trebui să uh, ne îndreptăm încet, încet către acest gen de evaluare pentru a respecta aceste reguli. Am întrebări foarte precise legate de acest punct și Aș uh, reveni la situația menționată de colegii mei. O întrebare pentru Frontex. Ce s-a întâmplat? Curtea de conturi a găsit că cheltuielile cerute de țările partenere nu erau întotdeauna uh, bazate pe documente justificative și oricum au fost rambursate. Și s-a Uh, dovedit faptul că au fost rambursați cam 300 de mii de euro către Malta și Letonia și documentele justificative nu erau prezente întotdeauna. Deci, știu că dumneavoastră ați explicat că existau dovezi alternative prezentate de către aceste state. Aș dori să aflu care au fost acestea, mai exact, dacă au fost suficiente și știind care, că s-a schimbat procedura, de ce nu ați cerut aceste dovezi alternative de la început? Nu mi se pare oricum foarte înțelept să cheltuim banii contribuabililor uh, și să avem doar dovezi alternative. Înțeleg de la Frontext Frontex că uh, o nouă politică legată de situațiile sensibile uh, uh, urmează să fie adoptată. Dacă a fost adoptată, vă rugăm să ne prezentați mai multe detalii. Apoi, o întrebare generală legată de EASO. Știm că anul 2018 a fost unul foarte dificil, au apărut probleme legate de achizițiile publice, nu toate regulile au fost respectate, însă acum avem un nou director care se ocupă din greu să repare uh, problemele, îi urmăresc îndeaproape eforturile și să sperăm că suntem pe calea cea bună. Nu voi mai comenta cu privire la um, utilizarea greșită a anumitor fonduri sau proceduri. În acest context am totuși o întrebare, pentru că sunt conștientă de dificultățile cu care se confruntă Considerați că a venit momentul să fie schimbat mandatul agenției, dacă da, cum? Și având în vedere experiențele de până acum, considerați că ar trebui să aveți și competențe de monitorizare? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnul Boia are cuvântul. Să vorbesc în franceză. În primul și primul rând doresc să mulțumesc uh, raportorilor pentru intervențiile făcute și pentru activitatea asiduă depusă. Mulțumim și lui Sadiu și reprezentanților agențiilor care au luat cuvântul. Eu sunt un nou membru al acestui parlament. Am pentru prima dată ocazia să particip la un astfel de eveniment, să aflu ce faceți în contextul Comisiei Cont Așa că am urmărit cu mare interes uh, rapoartele noastre și când m-am uitat la text, mi-am dat seama că e un rezumat doar. O să mă mulțumesc deocamdată cu acest rezumat atunci. Dumneavoastră puneți o, chestie, o întrebare mai curând de principiu. În momentul în care întrebăm uh, agențiile, în ce măsură și-au executat programul de lucru, multe ne răspund că au trebuit să opereze restructurări interne, explicând astfel anumite întârzieri sau ierarhizarea priorităților. Ca să iau exemplu autorității europene pentru piețele financiare, acesta a spus că în ceea ce privește regulamentul privind la fondul monetar, privind fondul monetar, uh, s-au uh, desemnat noi însărcinări fără a se aloca însă resurse suplimentare și prin urmare ei au trebuit să se restructureze, să-și redirigeze resursele interne în detrimentul altor activități. O astfel de abordare nu e cel mai bun prieten al contribuabilului, cum a spus colegul Novakov, însă Categoric, eu sprijin ideea de a utiliza în mod cât mai eficient resursele existente, pentru că e vorba de bani publici, dar mă întreb cât de coerenți suntem, mă întreb dacă nu cerem imposibilul de la agențiile, dăm însărcinări suplimentare fără a crește resursele alocate. cu titlul de corolar, menționat de astfel și de domnul Sanjus în alocuțiunea sa introductivă, mă întreb uh, de ce se recurge tot mai frecvent la consultanțe externe, la contractanțe externi. Încă o dată ajungem la aceeași precaritate a resurselor necesare funcționării. Nu pun sub semnul întrebării calitatea muncii prestate, însă mă întreb de ce s-au generalizat astfel de soluții care nu sunt de natură a crea un context de activitate care să fie sustenabil pe termen lung. Mm, sigur, e soluția cea mai ieftină pe termen scurt, însă mă întreb cât de relevantă este această abordare dacă abordăm o perspectivă pe termen lung. Ca reprezentant al, al, reprezentant al Franței, aș încheia cu o întrebare provocatoare, v-aș întreba, domnule Saint-Just, uitându-ne la, la pașii înapoi pe care i-am făcut, Cum, care e situația? Prea multe agenții, prea puține, își fac acestea, și îndeplinesc însărcinările sau ajung să le subcontracteze la alte agenții sau instituții? E o întrebare generală pe care mi-am pus-o după ce am citit raportul dumneavoastră. Merci bien, cher collègue. Mulțumim foarte mult, stimate coleg. Schluss den și în încheiere îi dau cuvântul domnului uh, Cus, după care din nou domnul Hansen, domnul Lejeri și doamna Gregori vor avea ocazia și timpul necesar ca până la orele 16 să ne răspundă tuturor acestor întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Holmeier. Am uh, ascultat niște rapoarte foarte interesante și întrebări foarte bune și vă pot confirma și eu, trebuie să rămânem fermi și duri adresând aceste întrebări. Personal, trebuie să mm, exprim laudă, mi se pare că munca investită în aceste rapoarte este extraordinară și cred că putem avea încrederea că această activitate va fi continuă, excelentă va fi continuată. Cu toate acestea, există în continuare câteva îndoieli, la fel cum a fost exprimată de vorbitorii anteriori. Mă întreb și eu, de ce avem atât de multe agenții? Și nu vorbim doar despre agenții. Există și întreprinderile comune, există și alte instituții uh, Există o constelație de instituții, de domenii și mă întreb dacă sunt folosite sinergiile posibile din acest punct de vedere. Și m-am bucurat să aud că există eforturi de a uh, profita de programe comune, de exemplu, de instalații IT comune. Mă întreb ce se întâmplă și cu clădirile. Dacă sunteți în același sediu, în aceeași uh, localitate, profitați de posibilitatea de a închiria aceeași clădire până la urmă și ce se întâmplă și cu uh, celelalte instalații. Mă gândesc la EASO, dacă trebuie să fiți prezenți deseori în străinătate, la distanțe mari. Există Serviciul European de uh, acțiune externă care este prezent uneori în uh, zonele respective. Profitați de posibilele sinergii în asemenea cazuri sau nu este posibil Uh, eu nu mă pricep, tocmai de aceea vă întreb și aș, s aș dori să știu dacă sunt folosite la maxim uh, posibilitățile de a economisi fonduri. Mulțumesc. Mulțumesc. Îmi, uh, <laughs> îmi închipui tocmai un uh, ambasador care lucrează în aceeași uh, cameră cu reprezentant din partea agenției EASO. Dau cuvântul domnului Hansen, apoi nu știu, poate ECA dorește să își mută sediul uh, într-o ambasadă. I'll indeed try to start with a more general Am să încep cu întrebarea mai generală și rețeaua mi-a cerut să fac și o observație cu tip de concluzie înainte de încheierea acestei audieri. Am să încep însă cu întrebarea generală referitoare la volumul crescând de activitate și la resursele alocate permanent în scădere. Ce face rețeaua noastră este să opereze un schimb continuu de experiență în încercarea de a eficientiza activitatea, de a crea sinergii, de a găsi o metodă mai inteligentă de a lucra, de a obține mai multe cu bani mai puțini. Facem asta la nivelul rețelei, facem asta la nivelul fiecarei agenții. Este un lucru care ne preocupă. Și pot să vă dau un exemplu din propria mea agenție, însă sunt și altele similare. Când agenții se află una în proximitatea celeilalte, ă, pot să lucreze cu un singur contract, de exemplu, în etapă de ofertare. Agenția Europeană a Alimentelor are nevoie de un anumit produs, noi îl pregătim pentru ei, pregătim noi baza de date de care au ei nevoie pentru, a-și pune, pentru a pune în aplicare legislația din domeniul care îi vizează. De asta e important să ne cunoaștem unii pe ceilalți, să știm care sunt punctele forte ale fiecăruia și când putem profita de ocazie să o facem. Uh, nu numai pentru că avem un volum de activitate în continuă creștere, ci pentru că e modul în care putem să operăm mai eficient în serviciul cetățenilor. Există, cum spuneam, totuși un punct la care, dincolo de care nu poți să mai treci, dincolo, dincolo de care însărcinările deja devin prea mult. Spuneam că ajungem încet, încet la momentul respectiv și e foarte greu întotdeauna să răspunzi la cererile pe care, pe care le primești. Mai multă muncă dar fără resurse suplimentare. La nivelul rețelei simțim că ne apropiem de acest punct de saturație. Situația poate să difere foarte puțin de la o agenție la alta. Știu că la, la noi în agenție cel puțin am am crescut volumul de activitate cu 50% pe însărcinările principale, fără a aloca resurse suplimentare și am făcut asta reducând anumite activități, stabilind o nouă listă de priorități, eliminând lucrurile pe care nu suntem juridic obligați să le facem. Deci ne apropiem de punctul la care nu mai putem face altele cu resursele pe care le avem dacă nu se alocă resurse suplimentare și mulți alcore sunt exact în aceeași situație. Deci ca să vă răspund, uh, da, s-ar putea să ajungem la o problemă dacă uh, uh, avem așteptări în creștere și tăieri bugetare. Dacă scad și pretențiile, atunci sigur, nu avem nevoie de atât de multe resurse, dar uh, dacă ni se cer tot mai multe în serviciul cetățenilor, atunci categoric va fi nevoie de alocații suplimentare de resurse. Asta în termen extrem de general, însă sigur putem să discutăm pe viitor și detalii concrete sau punctuale. Apoi, în ceea ce privește politicile noastre în materie de denunțători de conștiință, de hărțuire, de neregularități financiare, nu pot vorbi numele rețelei pentru că nu ne-am consultat cu toată lumea în aceste. Știu că multe agenții au luat măsuri în acest sens. Când mi-am preluat funcția și am întrebat colegii, majoritatea care uh, au discutat cu mine, au spus că au astfel de politici la nivel intern, în propriile agenții, eu pot să vă spun ce avem noi în materie de denunțători de conștiință și de hărțuire la locul de muncă. Avem cursuri de formare. Deci în momentul în care o persoană e angajată la noi, trece printr-un curs introductiv, avem materiale de instruire pe site-ul nostru web și avem și cursuri obligatorii de reciclare profesională pe care personalul trebuie să le urmeze. În ceea ce privește hărțuirea, avem uh, consilieri specializați cu care angajații pot avea conversații confidențiale. Eu mă întâlnesc sistematic cu toți, confidențialitatea sigur este respectată, însă mi se spune în general cam care ar fi problemele și a, uh, apoi împreună cu cei de la resurse umane încercăm să luăm măsuri și există și procedurile oficiale, sunt utilizate la mine în agenție, din nefericire, bun, sunt persoane care sunt hărțuite de faptul că se recurge la această procedură, mi arată că sistemul funcționează. Deci, în, în general, vorbind, facem acest lucru, dar nu pot să vă precizez care este situația în fiecare agenție. Apoi, întrebarea care viza ECA. Însărcinările principale nu le subcontractăm. În principal, servicii IT contractăm în afară pentru că avem relații cu mii de companii, trebuie să discutăm cu ei, ei trebuie să ne trimită informații, zeci de mii de, de materiale informative, deci categoric depindem de software și avem un consultant care vine, care a venit să vadă în ce măsură subcontractăm uh, uh, activități importante și a spus că echilibrul pe care l-am găsit noi între uh, volumul intern și ce subcontractăm este un echilibru judicios. Și ne-au felicitat și pentru eficiența activităților, dar Asta întreagă, fie spus. Ceea ce privește modelul viabil de finanțare, ca să revin la acesta, într-adevăr, principala noastră problemă ține de faptul că nu putem estima deloc fluxul de venit din tarife. Operăm cu ceva de genul plus minus 10 milioane și când ai un buget de 110 milioane total, această estimare afectează subvenția care trebuie stabilită cu 2 ani înainte. Deci e foarte, foarte greu să stabilim exact cuantumul, tarifelor, să încercăm în cooperare strânsă cu colegii de la comisie să găsim un răspuns. Sigur, comisia e cea care poate să uh, Uh, genereze schimbări. Noi putem contribui însă cu, cu idei, să avem un fond de rezervă, să schimbăm modul de tarife, să fim 100% autofinanțați, dar cu uh, tarifele percepute de comisie, însă lucrurile trebuie să se miște cumva și să avem o concluzie după aceste discuții, însă deocamdată sunt discuții fructuoase, dar în desfășurare cu colegii de la comisie. Cam astea ar fi întrebările privind uh, Agenția pentru Produsele Chimice, ECA, și dau acum cuvântul colegului meu, domnul, uh, domnul Legeri. Brevemente, purtropo. Da, vă mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Legeri, uh, însă nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, vă atrag atenția. Ce? Uh... Mulțumesc foarte mult. Pot confirma și eu că la Frontex avem politici privind dânsătă de conștiință, formăm personal în acest sens, în contextul strategiei antifraudă, avem și o politică împotriva hărțuirii la locul de muncă. tocmai am numit câțiva consilieri care primesc formare în acest sens. Avem o companie specializată care asigură formarea lor. În ceea ce privește dependența de contractanți externi, din câte aud, situația similară cu, cu cea din alte agenții. Vorbim de serviciile TIC. Rămâne într-adevăr această problemă a serviciilor informatice. Pentru că vorbim de chestiuni de securitate internă, partenerul nostru principal e EULISA pe sistemele mari, dar când e vorba de rețele mai mici, rețele informatice mai mici, atunci trebuie să recurgem la subcontratanți externi. Și deci aici trebuie să ne gândim ce ar însemna dacă am angajat noi specialiști în informatică. Cu coeficientul de corecție necesar de 68 pentru o angajare în Varșovia, dacă vreau să angajez specialiști la nivel înalt, informaticieni de calibru, mi-ar fi foarte greu, pentru că majoritatea vor să lucreze pe piața privată și vor să lucreze într-un stat membru unde nivelul de remunerație e mai mare. În ceea ce privește AMIF și Frontex, Fondul pentru Azil, Migrație și Integrație, AMIF, a fost conceput înainte de modificarea mandatului Frontex. Atunci noi, împreună cu cei de la Comisia, de la DG Home, am încercat să ne asigurăm că nu există dublă finanțare, niciun risc în acest sens și am vrut să ne asigurăm că orice abordare avem este una coordonată. Însă, în esență, noi ne ocupăm de punerea în aplicare acțiunilor de returnare la nivel european. Facem asta cu bani europeni, prin bugetul european, dar cu sprijin operațional. Incidente apoi incidentele menționate în cursul operațiunilor de returnare, dat fiind că am asigurat returnarea mai bine de 14.000 de migranți în 2018, dacă ar fi să compar numărul de incidente cu numărul de incidente cu care se confruntă autoritățile naționale, pot să vă spun că stăm foarte bine. Doar trei incidente când uh, anumiți ofițeri de escort au fost răniți, trei incidente nu e un număr mare. Sigur, putem totdeauna îmbunătăți procedurile interne, dar dacă ne gândim că și ofițeri de escortă sunt din diferite naționalități. Adesea pot fi probleme strict de comunicare pe plan lingvistic. Însă, în acest context, doar trei incidente e foarte puțin. Apoi, în ceea ce privește situația echipamentului tehnic menționată de raportor și repetată de alți intervenienți, am să vă dau un exemplu. Noi am avut o, o, o navă, o navă letonă, sub pavilion leton, un caz discutat de Curtea de Conturi. Documentul justificativ trimis de statul membru cerând rambursarea, documentul respectiv făcea o sinteză a costurilor, specifica numele, perioada de detașare a personalului, zilele petrecute, uh, și toate celelalte uh, indemnizații prevăzute. Avem, prin urmare, o listă clară a costurilor semnată de comandantul pazei de frontieră din Letonia cu mențiunea corect. În opinia noastră, acest lucru este suficient pentru că ne detaliază clar costurile și avem și garanția că cererea de rambursare era una documentată. În ceea ce privește noua politică, pozițiile delicate, sensibile, agenția este una în dezvoltare, s-a schimbat foarte mult în ultimul an, an și jumătate, și uh, cu noul mandat care a venit odată cu constituirea corpului permanent, uh, o să avem și funcții sensibile. În ceea ce privește apoi sinergiile și cum uh, putem utiliza servicii comune sau facilități comune, pot să vă dau de exemplu ofițerilor de legătură detașați în state în state terțe, ei cu toții operează în clădirea delegației UE din țara respectivă. Încercăm de asemenea să optimizăm relația și cu statele membre. Avem ofițeri de legătură în statele membre UE și adesea ei lucrează într-un birou oferit gratuit de Ministerul de Interne al statului membru respectiv. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Lejeri, Și vă rog uh, un răspuns cât mai sintetic Uh, doamna Gregori nu va mai avea la, la dispoziție decât două minute pentru a răspunde întrebările. Yeah, thank you very much. First, thank you for the question. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru întrebări și vă mulțumesc pentru atitudinea pozitivă. E o onoare pentru mine să văd că, iată, cu toții încercăm să îmbunătățim situația am să încerc să spun foarte pe scurt la întrebările puse. Domnul Novakov vorbea de situația experților naționali, scade numărul lor doar 13% în prezent, nu e bine deloc, pentru că noi creștem sprijinul acordat statelor membre. Deci, din acest punct de vedere, avem o discrepanță majoră. Nu vorbim doar de operații în teren, ci noi, agenția, participăm și la debarcările ad hoc, a embarcațiuni care vin în Italia și Maltea. Am avut 19 acțiuni cu sprijin pentru mai bine de 1900 de migranți care au fost salvați. Cheltuielile au fost suportate de noi în ceea ce privește întrebările domnului Walters, raportul uh, de audit de performanță și întrebarea referitoare la coordonare între bugetele AMIFE-ASO. Aici, la acest aspect s-a referit și domnul Legeri. Noi știm uh, care e anvelopa națională AMIF pentru fiecare stat membru și atunci, în momentul în care facem planurile operaționale și calculăm necesarul, operăm în parteneriat cu statul membru vizat și în coordonare cu Comisia. Încercăm, prin urmare, să nu facem o suprapunere de fonduri, bugete ASO, fonduri AMIF. Apoi, în ceea ce privește datele noastre operaționale, referitoare la Grecia, vulnerabilitate mai precis, uh, noi avem uh, propriile date operaționale privind uh, evaluările de vulnerabilitate în Grecia, făcute de agenții și în același timp avem și recomandările făcute în baza procedurii de primirea frontieră. Lucrurile s-au schimbat, autoritățile elene au schimbat procedura și urmează să pună în aplicare și noua legislație. Și că doamna Strugariu întreba de mandatul agenției, dar considerăm că ar trebui să fie modificat pentru a ține, nevoie, ține cont de nevoile actuale. Pot să spun că EASO are un mandat negociat în 2010, e vechi. Nu cred că mai răspunde la nevoile statelor membre pe care le sprijinim. Știți că s-a ajuns la un compromis între Parlament și Consiliu în 2017, pe marginea regulamentului care turează funcționează, dar totul s-a blocat în pachetul general cu legislația în materie de azil. Sper, prin urmare, dacă Comisia va revalua acest uh, pachet în contextul noului pact și atunci o să avem o nouă propunere legislativă și sperăm să avem un mandat întărit și sper în același timp că în momentul în care discutăm de monitorizare, va trebui să avem cel puțin mandatul de a evalua, de a face analiza de risc și de a crea estimări, previziuni, plus sistemul de alertă timpurie în direcția unui sistem comun de azil pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Gregori! Și uh, îmi permit să exercit presiune asupra uh, membrului uh, Curții de Conturi, domnul Sazius, uh, pentru că domnul comisar a sosit. Sper că și domnul comisar ne va înțelege că mai avem nevoie de puțin timp pentru a da cuvântul domnului Sațius din partea Curții de Conturi, două minute, după care raportorului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint, însă mi-au fost adresate câteva întrebări uh, directe din partea domnului Baie. Sincer, îmi plac aceste întrebări provocatoare. O să încerc să vă răspund cu toată sincer- sinceritatea. Și v-aș atrage atenția la ultima întrebare, numărul și distribuția geografică a acestor agenții. Pe pagina 8 uh, regăsiți o hartă cu distribuirea acestor agenții. Dacă vă uitați la această hartă, aveți impresia că e o hartă ținută pe perete cu, în multe, cu multe pioneze. Și acestea sunt pionezele oare care ne țin, uh, care garantează unitatea Uniunii Europene? Și încheind această discuție, sunt de acord cu domnul Novakov. Acest ecosistem reprezentat de cele peste 40 de agenții are un rol mult mai important uh, dincolo de unitatea Uniunii Europene, dar când vine vorba de punerea în aplicare a politicilor uh, Uniunii Europene, cu un număr atât de redus de angajați, cu resurse atât de reduse, e o chestie, o chestiune magică aproape, care nu este posibilă decât dacă lucrăm împreună. Deci mulțumesc, vă mulțumesc din nou pentru această discuție, mulțumesc agențiile pentru activitatea lor și mulțumesc și membrilor Parlamentului European care dedică o atenție atât de uh, mare instituțiilor, acestor instituții atât de importante. Mulțumesc, domnul Brujinski, raportorul. Vă mulțumesc, uh, doamna președintă. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Aș dori și eu să mulțumesc colegilor pentru această dezbatere atât de rodnică, pentru întrebările foarte importante. Mm, comisia noastră se va reuni din nou în data de 20 și 21 decembrie anul viitor. Până în 29 ianuarie, la orele 14, pot fi depuse amendamente și raportul ar trebui să fie uh, adoptat de comisia noastră în data de 19 și 20 februarie 2020. vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu tuturor um, directorilor și un altului membru al Curții Europene de Conturi pentru prezență. Sper că ne vom revedea cât mai repede posibil și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Bugetul general al Uniunii Europene, Comisia Europeană. Și mă bucură că alături de noi este noul comisar, domnul Schmidt, responsabil pentru locuri de muncă și uh, drepturi sociale în uh, noua comisie. Încerc să îmi lungesc intervenția pentru a permite celor care doresc să părăsească sala să o facă în liniște, astfel încât să ne putem continua reuniunea. Și mă bucură în același timp că alături de noi acum este și domnul Murphy din partea Curții Europene de Conturi, însoțit de echipa sa. Bun venit și dumneavoastră. O să avem uh, aproximativ 90, uh, la minut, 90 uh, de minute pentru a asculta în primul rând uh, părerea reprezentantului Curții de Conturi, comisarului și apoi o să aibă uh, Uh, și colegii ocazia să adreseze întrebări. Și, uh, domnule Murphy, o să vă dau uh, dumneavoastră în primul rând cuvântul, după care va veni rândul domnului comisar. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați membri, domnilor și domnilor. Este o plăcere pentru mine, stimate doamne, Now you have a chance. Cred că acum uh, puteți lua cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă și domnilor. Este o plăcere să vă prezint în fața comisiei noastre capitolul 6 din raportul anual pe anul 2018 și este o plăcere să întâlnesc pentru prima dată pe domnul comisar Schmidt, care doresc să-i urez succes uh, ocupându-se de acest domeniu important uh, în Comisia Europeană. Acest capitol pune acoperă analiza noastră specifică privind uh, sub rubrica 1B din cadrul financiar multianual, privind cheltuielile economice, sociale și pentru coeziunea ter- teritorială. Este vorba de atât uh, DG Ocupare și Afaceri Sociale și Direcția Generală Regio. Aș dori să vă spun că nu există o evaluare separată și privind rata de eroare, privind fondurile gestionate de DG Ocupare și acest lucru nu se întâmplă din anul 2014. Deci, s-ar putea să există anumite dublări între prezentarea mea de astăzi și uh, prezentarea pe care am ținut-o privind politica regională în data de 11 decembrie. Obiectivul a avut două dimensiuni. Să avem o contribuție la uh, diguranța, la uh, declarația uh, de asigurare generală și să evaluăm noul cadru de control și de asigurare pentru 2014-2020. Acest nou cadru uh, furnizează autorităților de audit din statele membre uh, certificarea că nu există, că este, există un, uh, o rată de eroare sub, 2, sub pragul de 2%. Obiectivul noi abordări este să folosim mai mult informațiile disponibile privind regularitatea și astfel să reducem povara administrativă pentru beneficiarii finali. Deci, din punctul de vedere al celui de-al patrulea obiectiv, legalitatea și regularitatea, pentru acest an am examinat uh, un eșantion de 220 de tranzacții, din care 69, aproape o treime, au vizat Digi Ocupare. Testarea noastră a vizat tranzacții verificate anterior de autoritățile de din statele membre și care au uh, implicat revizuirea listelor lor de, de verificat și a documentelor ju, uh, justificative. Am uh, observat 36 de erori, 18 privind Fondul Social European și inițiativa de ocupare în rândul tinerilor, nedetectate de celelalte autorități de audit. Ținând seama de faptul că 60 de, or- de erori fuseseră detectate deja și ținând seama de suma de 314 milioane de euro privind ambele uh, domenii politice de, de, de politici, am uh, am ajuns la concluzia că rata de eroare este de 5% în comparație cu cea de 3% anul trecut și de 4,8% anul anterior. Și aș dori să vă duc aminte că anul 2017 nu a fost un an normal. Doar 17 state membre trimiseseră un nivel foarte redus de cheltuieli și proporția cheltuielilor din Fondul European uh, Social, foarte complexă prin natura sa, a fost mai mare ca de obicei anul, în acest an cheltuielile neeligibile um, urmate de normele privind uh, nerespectarea pieței interne, care vizează în primul rând fondul de coeziune sau uh, FEDER, au contribuit la mărirea uh, nivelului de eroare. Doamna președintă, roagă vorbitorul să vorbească puțin mai rar. Al doilea obiectiv al uh, auditului privind declarația de asigurare pe anul 2018 a fost să evaluăm noul cadru de control și uh, garanții pentru 2014-2014, vizând atât activitățile de audit a statelor membre cât și a Comisiei. În ceea ce privește al doilea obiectiv, evaluarea activității autorităților de audit din statele, mem- din statele membre, am evaluat activitatea a 15 din 126 de autorități de audit. Am, am observat uh, în continuare că autoritățile de audit au publicat avize curate privind regularitatea, adică au certificat o rată de eroare reziduală sub 2% în condițiile în care noi am văzut că existau cazuri în care acest prag de semnificație era depășit. S-a întâmplat acest lucru în 8 din cele 14 pachete de asigurare pentru perioada 2014-2020 și în unul din cele nouă pachete pe perioada 2007-2013. DG deci, Ocupare a raportat uh, probleme similare în raportul de activitate anuală, 30%, 11 din 36 de, de, de programe din programele operaționale considerate că se confruntă cu un risc și au fost auditate la fața locului, um, au fost considerate că aveau o rată de eroare Um, sub 2%, chiar dacă situația era um, um, una diferită. Au existat și anumite slăbiciuni în ceea ce privește activitățile autoritățile de audit. Există probleme legate de șantioanele, modul în care sunt uh, alese șantioanele, deci a trebuit să refacem 64 de tranzacții în comparație cu cele 121 de anul trecut, inclusiv uh, 48 uh, vizite la fața locului la nivelul beneficiarilor, anul trecut fiind vorba de 80 asemenea vizite la fața locului. Ne demonstre- acest lucru ne demonstrează că situația în general s-a îmbunătățit, dar au, au, a fost nevoie de resurse suplimentare și uh, o povară suplimentară pentru anumiți beneficiari. Dacă este să examinăm activitatea desfășurată de comisie, rezultatele uh, activității comisiei sunt uh, punctul de plecare pentru ratele de eroare estimate și rezervele privind aceste rate de eroare în rapoartele de activitate anuale. Am revizuit rata de eroare pentru anul contabil 2016-2017, pentru care cheltuielile subiacente au făcut deja obiectul unui nou, noului ciclu de control. Așa numita eroare, rata de eroare din, cea, din cel mai prost scenariu de 2,3% nu a fost, nu era finalizată în momentul în care raportul de activitate anual al Digi Ocupare a fost publicat în iunie 2019. Acțiuni um, posibile de uh, corectare pentru 47 din 141 de programe operaționale sunt în desfășurare și, de fapt, această rară, uh, rată de eroare reprezintă doar una minimă datorită uh, metode folosite de comisie. O altă rată de eroare importantă pentru Digi uh, Ocupare este riscul la plată care respectă principiul anual din regulamentul financiar și se referă la, cheltu- la cheltuielile relevante de la Fondul European um, Social și Inițiativa de Ocupare din rândul tinerilor pentru anul 2018. Acea- aceste cheltuieli nu au făcut obiectul noului uh, ciclu anual de control în momentul în care raportul activității anuale DG Ocupare a fost publicat, deci riscul la plată uh, Um, și cifra legată de aceasta de 2,1% nu este decât o proiecție și va trebui să fie verificat și eventual corectat pe viitor. Doamnelor și domnilor, țineți seama de deficiențele noului uh, sistem de control și de asigurare prezentate deja, nu putem să ne bazăm pe activitatea autorităților de audit din, stat, din statele membre sau pe ratele de eroare prezentate în raportul de activitate actual a DG Ocupare. Am publicat trei recomandări menite să îmbunătățească situația pe viitor, recomandări acceptate de comisie și um, facem trimitere și la recomandările de anul trecut um, pe marginea unor probleme pe care le-am regăsit uh, din nou, stimați membrii. Este foarte important uh, ca fondurile europene să fie cheltuite în conformitate cu uh, normele, însă este la fel de important uh, să existe un impact uh, um, relativ din punctul de vedere al obiectivelor și rezultatelor obținute. Într-un, într-o secțiune separată a capitolului am uh, examinat, drept urmare, cadrul de performanță din statele membre. Am ajuns la concluzia că statele membre dispun de sisteme de monitorizare pentru a înregistra uh, informații privind performanța, dar într-o serie de cazuri autoritățile nu uh, au stabilit uh, indicatori privind rezultatele mm, și obținute. Și în plus am observat că proiectele uh, completate nu întotdeauna și-au atins obiectivele privind uh, performanța stabilită. Sperăm că concluziile noastre și recomandările noastre vor fi utile pentru activitatea acestei comisii și pentru Comisia Europeană în uh, acest domeniu. Importanța acestui domeniu este reflectată de faptul că 13 rapoarte speciale și 6 revizuiri privind chestiunile de coeziune au a fost publicate de către Curtea Europeană de Conturi în anul 2018 și în anul 2019. Aș dori să-mi închei prezentarea insistând asupra faptului că uh, domeniile pe care le-am uh, identificat uh, um, nu au uh, un caracter definitiv pentru că proiectele respective s-ar putea să nu-și fi atins deocamdată obiectivele și s-ar putea să aibă în continuare un uh, impact uh, pozitiv. Aș dori să mulțumesc raportare pentru schimburile de opinii utile pe care le-am avut pe parcursul procedurii de descărcare și comisie pentru relația de lucru constructivă pe care am avut-o într-un proces atât de complicat în care este nevoie de o judecată Uh, profesionistă. Aș dori să mai spun că acest capitol a avut, a avut mult de câștigat uh, de pe urma contribuției uh, colegului nostru Rareș Rușinescu, care și-a pierdut viața în mod neașteptat în urmă cu trei săptămâni. Am pierdut un expert și un coleg foarte prețuit pentru noi. Și aștept cu nerăbdare acum prezentarea domnului comisar Schmidt și întrebările din partea eurodeputaților. Mulțumesc, vă mulțumesc și eu pentru um, colaborarea bună pe care am avut-o și pentru răspunsurile numeroase la întrebările pe care vi le-am adresat și dau acum cuvântul uh, comisiei. Mm, uh, bine ați venit, domnule comisar. Vă dau cuvântul. Stimată doamnă președintă, aș dori și eu să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră, pentru primirea călduroasă în uh, comisia dumneavoastră. Honorable membru de la Cour des Comptes, I thank you very much also for the... Mulțumesc foarte mult și pentru cuvintele frumoase la adresa mea. Este o onoare să mă prezint Comisiei dumneavoastră, comisar pentru ocupare și drepturi sociale. Mm și ca să prezint rezultatele financiare și măsurile strategice ale serviciilor mele din ultimii ani. O să vă vorbesc întâi despre munca ă, comisiei precedente pe care am preluat-o eu și despre programul meu bazat pe scrisoarea de misiune și orientările politice ale președintei comisiei. Comisia precedentă a propus un cadru pentru un program de politici sociale și pentru orientarea cheltuielilor în următorii ani. Mai ales soclul, uh, pilonul european pentru drepturi sociale a anunțat la uh, Göteborg în 2017, drepturile sociale rămân o prioritate. Acest pilon va deschide calea pentru o societate europeană și o economie mai competitivă și mai corectă, uh, mai echitabilă. La, convergența economică și socială trebuie să meargă mână în mână. Prioritatea noastră va fi să punem acest pilon în aplicare. Președinta Comisiei a prezentat un anumit număr de inițiative care vor consolida dimensiunea socială a Europei în următorii ani. Vom prezenta mai ales o propunere juridică care dorește să garanteze că fiecare lucrător din Uniunea Europeană va avea un salariu minim echitabil și uh, un sistem de uh, reasigurare a prestațiilor pentru șomaj și o garanție pentru copii. Ca și garanția pentru tineri, care s-a dovedit a fi eficace pentru a lupta împotriva șomajului tinerilor, vom uh, adopta această nouă garanție și o vom uh, întări, precum și garanția pentru tineri. Um, noile competențe sunt cruciale în uh, contextul climatic actual și tehnologic de asemenea. Este important ca noile uh, priorități să fie uh, aplicate imediat voi profita de principalul instrument uh, financiar la dispoziția mea, Fondul Social European. El a fost utilizat cu eficacitate de către comisia precedentă pentru a investi în oameni și pentru a promova uh, reinserția șomerilor în câmpul muncii, mai ales a șomerilor de lungă durată. Dorim să contribuim la uh, reabilitarea economică. 14 milioane de locuri de muncă au fost create din 2014 încoace, 241 de milioane de oameni lucrează în Europa. Rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut sub 15%. Este cel mai scăzut nivel din 2000 încoace, dar trebuie ca acest, acest, acest procent să scadă și mai mult. FSE a susținut mai bine de 26 de milioane de oameni, din care 4 milioane de șomeri de lungă durată. Am avut 6 milioane de participanți uh, care au găsit un loc de muncă și 4 milioane uh, au um, intrat în uh, activități de formare în urma susținerii noastre. Inițiativa pentru angajarea tinerilor Um, care este principalul instrument prin care sunt ajutați tinerii să aibă un loc de muncă, să aibă o nouă formare și prin acesta am susținut 2,7 milioane de tineri uh, până la sfârșitul lui 2018. Uh, sunt încredințat că vom profita din, uh, foarte bine de fiecare euro cheltuit de contribuabilii europeni. Avem o îmbunătățire notabilă a legalității cheltuielilor Uniunii Europene de-a lungul anilor. Pentru perioada de programare anterioară, 2007-2013, Curtea estima un nivel de eroare care era tradițional peste 10%, acum acesta a fluctuat între 3 și 5%. Deși nivelul este încă destul de mare, oricum s-au înregistrat progrese sensibile datorită uh, măsurilor introduse de către predecesorii mei și cu ajutorul activ, sprijinul activ al Parlamentului, mai ales al Comisiei Cont Există două motive principale din spatele acestei îmbunătățiri. În primul rând, a fost simplificată legislația subiacentă și a fost clarificată sistemele de control întărite. Astfel am putut să uh, avem asigurări și mai bune cu privire la cheltuielile din politica de coeziune. Pentru actuala perioadă de programare, Comisia a introdus schimbări de reglementare mai bune care asigură mai bine cheltuielile noastre, adică retenția celor 10% și politici stricte și riguroase cu privire la întreruperi și suspendări și posibilitatea de a aduce corecții financiare nete atunci când se înregistrează lacune mari în sistemele de gestiune și control. În al doilea rând, în examinarea cadrului legislativ pentru perioada de programare actuală, de exemplu, Comisia a introdus dispoziții prin care se facilitează utilizarea prin conturi simplificate. Este vorba despre un uh, mijloc inovator mai simplu de a face uh, rambursările. Asta permite micilor administrații să treacă de la colectarea și administrarea documentelor financiare la atingerea obiectivelor strategice și pe lângă asta se reduc riscurile de erori cuantificate, așa cum a confirmat și Curtea de Conturi. În 2018, un studiu al Comisiei a arătat că uh, costurile simplificate uh, acoperă cam uh, o treime din toate cheltuielile din FS și sunt folosite pentru mare parte din programe. În plus, suntem convinși că obiectivul de 50% din tranzacții uh, Uh, în cadrul costurilor simplificate va fi atins în această perioadă de programare, lucru care va atrage o reducere și mai importantă a ratei de eroare. Toate aceste eforturi se reflectă în rata de eroare care a uh, scăzut foarte mult de la ultima perioadă de programare. După cum v-ați dat seama, pentru plățile din 2018, Rata de eroare estimată a trecut de la 3% la 5%, după cum a amintit membrul curții. De ce s-a înregistrat această creștere? În primul rând, volumul crește, cheltuielilor a fost de 30 de ori mai mare decât anul trecut, 26, 23,6 miliarde au fost auditați în 2018 față de 8 miliarde de euro în 2017, care proveneau în mare parte din FSE. O mare parte din cheltuielile din 2018 veneau uh, din regulile pentru ajutor de stat și din uh, reguli legate de uh, achizițiile publice. Era vorba despre cheltuieli ineligibile. Trebuie de asemenea să spunem că Curtea a interpretat legislația diferit față de Comisie în mai multe cazuri. Subliniez importanța de a ne asigura, în contextul următoarei perioade de programare, că regulile sunt clare, simple, pe cât se poate. La urma urmei, reguli clare înseamnă greșeli mai puține. Clarific acum că rata de eroare nu echivalează automatic cu o fraudă și asta a și spus-o membrul curții adineaur. Este vorba despre o sumă de bani cheltuită care nu este în întregime conformă dispozițiilor legislative în vigoare în Uniunea Europeană sau la nivel național. Doamnelor și domnilor, fondurile noastre funcționează mai mult decât corect suntem încredințați că sunt folosite în mod eficace, au un impact considerabil asupra realității din teren și asta pentru cetățenii europeni reprezintă o adevărată plusvaloare. Propunerea FSE Plus protejează cheltuielile în materie de politică socială în anii următori. Este esențial să continuăm să investim resurse suficiente în capital uman și în competențe și contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a face acest lucru. Știu că sprijinul dumneavoastră al Comisiei Cont și al Parlamentului European este deja acolo și mă bucur că voi lucra cu dumneavoastră în anii care urmează în interesul unei Europe sociale aflate în slujba tuturor cetățenilor. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare orientată înspre trecut și viitor în același timp. În calitate de raportor, aș avea câteva întrebări pentru dumneavoastră. Prima mea întrebare se referă la corecturile financiare. Și anume, care este suma din sumele cerută înapoi, a fost și încasată? Nu am primit niciun răspuns până acum în scris, tocmai de aceea vă întreb și pe cale orală. Din cei 2,7,5 miliarde de euro, cât, cât a primit deja Comisia înapoi? Dacă nu puteți să-mi răspundeți astăzi, aș fi foarte fericită dacă aș primi un răspuns și în scris. Pentru că înțeleg că nu întotdeauna puteți dispune de toate aceste informații. Apoi, statele membre vizate Um, de aceste corecții, au acceptat corecțiile respective, sumele respective sau încearcă să se adreseze Curții Europene de Justiție. Au fost anunțate asemenea plângeri uh, sau au fost, uh, există corecții despre care știți că nu ar fi fost acceptate statele membre și dacă este cazul, care sunt statele membre care nu au, nu au acceptat uh, aceste corecții. Mă bucur că v-ați referit și la procesul de simplificare, deseori uh, menționat și de Curtea de Conturi. Mie personal mi-ați, mi-ați spus că această simplificare este foarte importantă pentru dumneavoastră, pentru că deseori um, aceleași costuri neeligibile duc la uh, probleme chiar dacă persoanele implicate sunt de treabă și nu doresc uh, să, ca- să cauzeze probleme. Apar aceste probleme Nu știu care este ponderea uh, cheltuielilor din uh, FESP care să facă obiectul acestor simplificări. Obiectivul este de a ajunge la peste 50% din aceste cheltuieli și aș dori să știu în ce situație ne aflăm acum. Apoi, între timp, există și un sistem de schimb de opinii, de partajare a experiențelor deja acumulate. Există intenția extinderii acestui mecanism și aveți intenții concrete? Uh, din acest punct de vedere. Apoi, la întrebarea 40, răspunsul din partea Comisiei a avut un caracter destul de general. Ne-ați spus că ar putea fi ameliorată colaborarea între agenții din ce punct de vedere poate fi ameliorată această cooperare? Unde sunt problemele? Unde nu funcționează această colaborare atât de, atât de bine? Și care considerați că ar fi posibilitățile de a îmbunătăți efectele de sinergie, de a îmbunătăți colaborarea, coordonarea între agenții? Și trecând acum la problemele metodologice, care au fost uh, problemele, discrepanțele metodologice între uh, Comisie și autoritățile de audit național. Au existat în anumite domenii interpretări diferite ale metodologiilor sau metodologiile folosite de autoritățile naționale nu au putut uh, fi acceptate, nu erau uh, orientate înspre atingerea unor obiective, care au fost problemele concrete în relațiile cu autoritățile de audit uh, național și uh, au, au existat anumite tipare din acest uh, punct de vedere, deci au reieșit anumite tipare în acest context. Mm, nu știu, poate în uh, anumite state membre a fost observat un tipar al, al uh, erorilor înregistrate. În plus, există diferențe între calitatea și fiabilitatea autorităților naționale de audit și dacă da, cum arată um, în mod concret uh, aceste diferențe. Și ultima întrebare privind uh, inițiativa de ocupare în rândul tinerilor. a ați spus că în Italia 53% din participanți după șase luni uh, de la, această, de, la, de la acest program și-au găsit un loc de muncă sau așa mai departe. În Franța procentul este de 60%. Mm, dispuneți de cifre privind situația din alte țări, cum ar fi Spania, Portugalia, sau um, care sunt lecțiile trase din celelalte state unde există această inițiativă de ocupare în rândul tinerilor? Pentru a vă răspunde acestei serii de întrebări, în ceea ce privește corecturile financiare, nu suntem atât de avansați, dacă am înțeles eu bine. Cred am avut, cred că până acum am avut o singură asemenea corecție, corecție netă. Și este vorba de o sumă destul de mică. Deci va mai dura puțin până când vom efectua toate aceste corecții financiare. Este vorba de doar câteva zeci de mii de euro doamna președintă. Ar fi util să înțelegem uh, cât timp durează până când sunt uh, uh, recuperate toate aceste sume, să nu ajungem la un perpetuum mobile în, în această situație. Și eu aș fi mulțumită dacă mi-ați, mi-ați, mi-ați răspunde în scris, dar am înțeles că de fapt nu prea ați reușit să recuperați foarte multe sume în condițiile în care ar trebui să fie recuperată o sumă de mai mult de 2,7 miliarde de euro. Domnul comisar, pro- problema nu este reprezentată de faptul că banii sunt plătiți înapoi automat, ci faptul că o parte uh, din aceste, din aceste fonduri su- este transferată apoi și la alte proiecte. Deci, totul depinde. Nu, eu mă referam la corecțiile efectuate de comisie, care se ridică până la suma de 2,7 miliarde de euro. Da, acești bani pot fi uh, transferați de statul membru vizat de o corecție înspre alte proiecte, deci nu în mod automat trebuie să fie plătit înapoi pe perioada 2007-2013 și din cei 2,7 miliarde de euro, 63 de mii au fost plătiți înapoi. Și putem clarifica, cu, clarifica sumele care au ajuns în alte proiecte, dar majoritatea sumelor respective au fost canalizate de către statele membre înspre alte proiecte. Nu dispun de informații în legătură cu statele membre care s-ar fi, ad- s-ar fi adresat Curții Europene de Justiție. Nu, mi se spune că toate statele membre au acceptat corecțiile financiare respective, nimeni nu s-a, nimeni nu s-a adresat uh, să se plângă Curții Europene de Justiție. În ceea ce privește simplificarea, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră și vă spun cu toată claritatea. Eu, în calitate de comisar, voi face tot ceea ce ține de mine pentru a uh, Uh, promova această uh, simplificare. Simplificarea este în interesul Comisiei, este în interesul statelor membre, este și în interesul um, eficienței acțiunilor noastre, deci voi depune toate eforturile pentru a susține simplificarea. Ne-am uh, trasat un obiectiv de 50%, nu vă pot spune acum când vom atinge obiectivul respectiv, dar vă asigur că vom încerca să-l, să-l atingem cât mai repede. A, în acest moment deja, în 95% din uh, uh, din, din 65 din proiecte, această simplificare um, aplicăm, uh, din proiecte există, aplica, este aplicată această simplificare. Um, procentul este mai redus în cazul cheltuielilor și acest procent în cazul cheltuielilor trebuie să crească mai mult în următorii ani. Când vine vorba de schimb de opinii, de bune practici, este un lucru extrem de important să fim într-un contact, într-un schimb de opinii permanent cu statele membre pentru a ne asigura că Uh, cheltuielile sunt uh, efectuate în cât mai eficace și vom continua să, să păstrăm acest, să păstrăm aceste, uh, să păstrăm aceste contacte cu statele membre. Uh, I switch to English because uh, <laughs> okay. O să vorbesc acum în engleză. În aprilie-mai 2019, Emple a trimis o scrisoare uh, fiecărui director de agenție pentru un plan de acțiune prin care să se stabilească măsurile concrete și instrumentele de a implementa uh, recomandările specifice pentru agenții. Acestea lucrează din greu pentru a implementa recomandările. Patru dintre agenții și-au trimis planurile de acțiune la DGMPL și nu există planuri pentru a revizui structura agențiilor. Scopul evaluării agențiilor din câmpul nostru de competență a fost să identifice marja de îmbunătățire în cadrul actual instituțional, deci nu ne-am referit la posibile scenarii viitoare prin care să facem schimbări în arhitectura agențiilor sau la eventuale fuziuni sau schimbări în mandatul acestora. Dar această evaluare a identificat câteva complementarități și suprapuneri limitate care tocmai că justifică uh, păsarea arhitecturii actuale, fără niciun fel de fuziune, doar cu cooperare între agenții. Tiparul erorilor Uh, yes, the uh, Audit Authorities Autoritățile de audit au nevoie de îmbunătățiri, oare? Și dacă au găsit toate erorile, autoritățile de audit, după cum știți, și după cum știm cu toții, sunt vitale în sistemul nostru de control și în mare parte le considerăm fiabile. Curtea spune că s-au înregistrat îmbunătățiri în fiabilitatea eforturilor depuse de autoritățile de audit. De exemplu, a um, fost uh, refăcut un audit. De exemplu, auditurile repetate uh, pas cu pas prin auditurile anterioare au fost refăcute doar în, în, uh, în proporție de jumătate față de anul uh, anterior. Ghidurile sunt oferite de către comisie, se respectă metodele comisiei și sunt uh, de asemenea partajate și listele de verificare de la fața locului. Um, tipologia este convenită împreună cu comisia și autoritățile de audit și a fost uh, de asemenea înființat un grup de lucru pentru autoritățile de audit, ECA având uh, statut de observator. De asemenea, în legătură cu câteva din constatările ECA, Um, grupul de lucru a constatat că trebuie să fie făcute îmbunătățiri ale, ale documentației, dar în general ne putem baza pe munca autorităților de audit pe 75% din conturi. Tipurile de erori. Principalele motive sunt includerea unor cheltuieli neeligibile în, costurile, în declarațiile de costuri ale beneficiarilor, încălcările pie- regulilor pieței interne și selectarea unor proiecte neeligibile sau beneficiari și activități neeligibile. Care sunt măsurile luate? Acțiuni specifice, preventive și corective se iau inclusiv uh, formare, întreruperi și suspendări de plăți, și corecții financiare atunci când e nevoie. Principalul obiectiv, Comisia va continua să lucreze îndeaproape cu autoritățile de audit, și management pentru a, uh, a ne asigura că sunt implementate concluziile noastre și că se păstrează o, dată, o rată de eroare sub 2% pentru toate programele. Și pentru asta avem nevoie, după cum am spus, de o nevoie de o simplificare suplimentară și un, niște opțiuni de costuri simplificate, după cum am discutat mai devreme. Acum, reducerea șomajului pentru tineri. V-am oferit deja cifrele pentru Spania și Franța sau Franța și Italia. Putem să vă oferim date suplimentare cu privire la alte țări. Nu le am acum la dispoziție, dar uh, putem să vi le oferim în scris. Vielen herzlichen Dank ähm, auch für die Information. Vă mulțumesc, vă mulțumesc anticipat și pentru informațiile pe care le vom primi um, în scris. Äh, este acum rândul, în primul rând, de raportorilor din umbră. Doamna Pencova este prima. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, domnule comisar Schmidt, pentru prezentare și pentru răspunsurile în scris pe care ni le-ați oferit și care ne ajută foarte mult și mulțumim și domnului Murphy că a prezentat raportul curții. Ne bucură răspunsurile pe care le-am primit. Am nevoie totuși de o clarificare. La întrebarea 56, dacă îmi dați voie, aici întrebarea noastră se referea la uh, costurile simplificate și aplicarea acestora. Ați spus că din 2015 acestea au fost folosite de 9 ori pentru 20 de state membre. De ce doar 20? Și de ce nu toate cele 28 de state membre? Credeți că e pentru că statele membre nu sunt interesate de a folosi această opțiune simplificată sau unele dintre statele membre oare nu sunt pregătite să aplice acest sistem? Mulțumesc! Vielen Dank. Die nächste Vă mulțumesc, Viola von Kramen. Thanks Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc foarte mult și în numele grupului uh, Verzilor. Îi mulțumim domnului comisar că ni s-a alăturat. Mulțumesc. Session, I would uh, just come back to one initiative. O să revin la una dintre inițiative susținute de comisia dumneavoastră, inițiativa pentru angajarea tinerilor. Um, aceasta a contribuit semnificativ la reducerea șomajului în rândul tinerilor în mai multe state membre. Avem date cu privire la participanții care și-au găsit locuri de muncă și care uh, au trecut prin formări. Aș dori să știu dacă aveți date cu privire la abandonul programului față, din partea acestor participanți și dacă știți câte persoane au început un program de formare și nu l-au finalizat. Și dacă știți câți participanți erau încă șomeri la șase luni după terminarea programului. Vă mulțumesc că ne oferiți răspunsurile. Thank you very much. Uh, the next... Mulțumesc. Domnul Cus este următorul raportor din umbră. Dank. Vă mulțumesc pentru aceste prezentări. Aș avea o singură întrebare cu caracter general adresată Comisiei. Domnule comisar, cum vă explicați faptul că în statele pe care le-ați menționat, Italia, Franța, dar mai ales în Spania, Portugalia și Grecia, în mod special, în continuare, șomajul în rândul tinerilor uh, este atât de ridicat, în condițiile în care în Germania mm, situația este exact pe dos. Deci cum vă explicați acest lucru și ce puteți face pentru a schimba situația? Doamna președinta, mai sunt uh, alți doi uh, eurodeputați care doresc să vă adreseze întrebări, domnul Ștecovski și doamna Vinții. Question. Mulțumesc, doamnă președintă. Am o întrebare despre Eurofond, CDFOP, EUOSHA și ITFI. Este vorba despre patru agenții foarte tehnice Unele dintre ele au același obiectiv sau obiective asemănătoare. Știu că există o strânsă cooperare între aceste agenții, dar cred că se poate mai mult. Cred că ETF și CDFOP pot colabora foarte bine, sau Eurofound și EUOSHA. și discutăm asta aici de foarte mult timp. Dorim o reformare a agențiilor europene, pentru că uneori acestea sunt greu de înțeles și cred că eficacitatea acestor agenții nu este foarte mare. Întrebarea mea uh, a doua este, credeți că în viitor vor putea fi fuzionate într-una mai mare sau să existe o cooperare mai profundă între aceste agenții, eventual să aibă aceleași procese de recrutare, sau vor exista cooperări punctuale între ele. și vizibilitatea acestor agenții. Dumneavoastră considerați că sunt vizibile? Eu am fost la Dublin și am întrebat pe oamenii de acolo și nu știe nimeni nimic despre aceste agenții sau că există Eurofound. Eu sprijin toate agențiile, dar cred că este nevoie să adresăm această întrebare Uh, dacă ele sunt uh, eficace. Și a doua întrebare se referă la Fondul pentru uh, ajustare la globalizare și cazul Carrefour. Considerați că Consiliul a hotărât că digitalizarea nu este o problemă legată de globalizare? Considerați că există vreo șansă de a activa acest program pentru Carrefour aici în Belgia și să deschidem dialogul cu Consiliul? Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile punctuale. Dear Madam Chair, Stimată doamnă președinte, stimate domnule comisar, în procedura noastră bugetară cu două, trei săptămâni în urmă am avut o discuție de durată Programul uh, discutat uh, e unul mai important decât unul structural. Sistemele naționale de învățământ țin de portofoliul de competențele statelor membre și, în opinia mea, ar fi mai bine pentru tineri și pentru bugetul european să investim cât mai devreme în aceste sisteme de învățământ. Austria e undeva la jumătatea clasamentului PISA, dar avem cea mai mică rata șomajului printre tineri. Eu sunt femeie de afaceri, îmi place foarte mult uh, ideea acestor programe de ucenicie pe care le avem în Germania, Elveția și Austria, state cu șomaj extrem de redus. Deci, domnule comisar, vreau să vă întreb ce părere aveți despre acest program și cum l-ați îmbunătățit pe viitor. Ich erlaube mir, Herr Kommissar, die zwei bei letzten, letzten Fragen noch ein bisschen zu ergänzen. Beim Fall Carrefour. Domnule comisar, câteva întrebări suplimentare. În cazul Carrefour, statele membre nu și-au respectat uh, propriul cadru legislativ. Pentru că dacă pledăm pentru respectarea statului de drept și statele membre nu își respectă propriul cadru legislativ, situația devine puțin dificilă. În Comisia pentru Control Bugetar am discutat despre necesitatea adoptării unor criterii de către Parlament și Consiliu, care apoi să fie respectate de toată lumea, însă uh, Mm, și nu contează dacă te-ai pronunțat pentru sau împotriva regulilor. Dacă niște reguli sunt adoptate, atunci acestea trebuie să fie respectate sau dacă nu ne plac aceste reguli, putem încerca să le schimbăm, însă ignorarea regulilor nu poate fi reprezentată, nu, nu poate prezenta opțiune și în ceea ce privește ei, inițiativa de ocupare în rândul uh, tinerilor. Cu ocazia un audieri, uh, Comisia a insistat asupra faptului că acest program nu funcționează suficient de bine, apoi ne-a spus că funcționează bine, dar că ar fi în ultimul an de funcționare și apoi cu altă, a venit cu, altă, cu alte explicații. Uh, și revin la colegei noastre Vinții. Este frumos că lucrurile funcționează atât de bine în Italia, însă după șase luni Um, care este situația cu ocuparea reală? Deci, după 2 ani, cei care și-au găsit un loc de muncă au mai, l-au mai păstrat sau l-au pierdut și apoi o iau de la zero, tocmai pentru că în state cum ar fi Italia există probleme structurale legate de șomajul rândul tinerilor. <laughs> ok, so first question about... Uh, Prima întrebare, cea referitoare la operațiunile de costuri simplificate. Noi am uh, promovat aceste operațiuni, costuri simplificate în statele membre. Fiecare stat membru are acces la această abordare simplificată. Câteva nu au folosit această oportunitate, însă încurajăm toate statele membre să o facă. În prezent uh, avem astfel de mecanisme pe patru domenii, învățământ, uh, formare pentru șomeri, uh, consiliere și formarea angajaților în contextul următorului CFM. Un studiu ne-a arătat că recursul la aceste opțiuni simplificate la nivelul autorităților de management ar reduce costurile administrativ totale cu până la 25% E un efort permanent, încercăm să convingem statele membre să uh, recurgă la aceste metode și pe o scară tot mai largă. Șomajul rândul tinerilor apoi. Nu pot să vă dau toate datele acum. O să vedem uh, care sunt cifrele, dacă după șase luni tinerii respectiv mai au un loc de muncă sau nu. Sunt uh, dată extrem de nuanțată care probabil există la nivel național, va trebui să verificăm dacă nu găsim așa ceva. Dacă găsim așa ceva, o să vă transmitem mai departe și dumneavoastră. Abandon școlar, ieșire din sistem, nu avem datele. Eu am fost ministru al muncii. N-am primit fonduri europene, dar am pus în aplicare această inițiativă pentru tineret. Asta era în Luxemburg. Pot să vă spun că am 20% abandon. Însă nu știu care e situația în Italia, Franța, Spania sau în alte țări. Însă îmi aduc aminte că noi aveam undeva 20% abandon, dar asta în Luxemburg. Și fără bani europeni, pentru că la noi șomajul rândul tinerilor era sub plafon. de ce sunt state cu o situație mai bună în materie de ocupare a tinerilor, altele cu o situație mai, mai proastă. Sunt mo- multe motive. Motive economice, motive structurale, motive educaționale. S-a vorbit și de sistemele de învățământ aici. Însă, categoric, există un motiv și anume formarea profesională. Doamna din Austria spunea foarte clar acest lucru. Sunteți femeie de afaceri, ziceați. Unde ai astfel de programe de ucenicie, de formare profesională, șomajul rândul tinerilor e mai mic decât în statele în care nu există astfel de programe. De aceea, dorim o extindere pe scară largă a acestor programe și credem că există interes în acele state membre care nu au astfel de programe sau care au insuficiente, programe insuficiente pe acest plan să le extindă. Categoric, aceste programe de instruire profesională sunt leacul principal la la problema șomajului în rândul tinerilor. Pe de altă parte, contextul economic general și prezența de firme capabile să ofere astfel de programe de formare pentru tineri e o altă chestiune, pentru că nu poți să iei și să silești o firmă să, să organizeze așa ceva fără să aibă capacitatea necesară. Deci trebuie să promovăm, trebuie să facem un efort să promovăm la nivelul mediului de afaceri ă, componentele acestui sistem. Însă, categoric, ă, Programele de instruire de ucenicie sunt o metodă remarcabilă de combatere a șomajului în rândul tinerilor, pentru că tranziția de la școală la un loc de muncă este mult simplificată. Agențiile, apoi. A avut loc o reformă a agențiilor Dumneavoastră spuneți că ați agrea mai curând un fel de fuzionare a agențiilor. Nu sunt uh, foarte convins. Abia ce mi-am intrat în funcție, dar uh, relații cu agențiile am de multă vreme și am observat că plus valoarea generată de agenții pe diferite teme, teme și domenii cu altfel diferite, dacă mă uit la, la ECA, Frontex și așa mai departe, e nevoie de un plus de cooperare, dar există o plus valoare generată, specifică generată de acestea. Mă ocup acum de chestiunea salariului minim și ne bazăm pe analizele făcute de Eurofarm ei au uh, realizat niște studii remarcabile cu privire la nivelul de remunerație în Europa. Dacă vrei o politică bună, ai nevoie de date bune și trebuie să ai o capacitate analitică performantă. Și cum am lucrat cu ei și în trecut, pot să vă spun că ei ne oferă date solide și ne permit să ne îmbunătățim politicile în diferite domenii și apoi în ceea ce privește oșa Personal redus reușesc să ajute nu doar angajații în direcția condițiilor mai sigure la locuri de muncă, ci și firmele mici, că știm că acestea, micii angajatori, cu mare greutate reușesc să pună în aplicare standardele adecvate. Deci aș fi precaut uh, înainte de a spune că ar trebui să fuzioneze și să, să facă același lucru. Nu, lucrează foarte bine. Bun, sunt de acord că trebuie să încurajăm cooperarea și să îmbunătățim funcționarea, dar să vedem ce fac. E plus valoare reală pentru politicile pe care le avem în vedere sau nu? ceea ce privește nivelul de cunoștințe, aici n-aș spune lucrurilor uh, uh, pe același nume. Cred că e loc de mai bine, dar uitați ce fac oșa pentru, pentru micile întreprinderi. E ceva cu adevărat valoros, dar uneori, poate chiar adesea, micile firme nu cunosc uh, existența acestor instrumente Deci e loc de mai bine. Aici sunt de acord. Apoi, întrebarea privind Carrefourul. Comisia, ca și dumneavoastră, regretă că s-a respins demararea fondului. Vorbeați de respectarea regulamentului, o să verificăm categoric. Dar oricum va trebui să adaptăm acest regulament și pe viitor. Deci e vorba de proces, un proces deja demarat de adaptare a acestui regulament. Și la ultima întrebare am răspuns deja în parte. Știți, în materie de șomaj în rândul tinerilor, în principalele eforturi sunt menite a, corecta greșelile din trecut. O, o gamă extrem de vastă de probleme. Sistemele de învățământ sunt o parte a problemei și asta țin de competența statelor membre, competența națională, prin urmare o temă delicată, însă sunt și alte probleme de ordin social, de integrare, de incluziune, de lipsă de incluziune, migrație, toate se combină uh, pentru a complica foarte mult situația. Și apoi nevoile, chestiunea nevoilor. Sunt tineri care to reach out to this kind of tinerii care iasă din școală și care nu găsesc un loc de muncă. Foarte greu, uh, foarte greu putem să-i sprijinim și lucrurile devin complicate nu doar pentru ei, dar și pentru sistemele noastre, pentru că acești tineri ajung să fie practic dependenți de asistență de stat întreaga lor viață. E vorba, prin urmare, de politici care nu presupun cheltuieli, nu, presupun investiții. Investiții în stabilitatea propriilor societăți. So, vielen Dank, Herr Kommissar. Um, ich... Vă mulțumesc, domnule comisar. Dau din nou cuvântul. Mm, adresez două întrebări, în primul rând, reprezentantului Curții de Conturi, după care o să-i dau cuvântul pentru chiar dezbaterea acestui punct. Curtea de Conturi pe anul 2015 pentru DG de ocupare are o rată de eroare specială și aș dori să știu de ce. În recomandările Curții de Conturi, uh, se face trimitere la simplificarea regulilor și proceselor, o chestiune discutată deja. Eu aș dori să vă întreb care sunt recomandările concrete pe care le adresați Comisiei Europene pentru ca această simplificare să aibă loc și unde considerați că este cel mai posibil să efectuăm această simplificare? Yeah, thank you, Chair. Uh, before I answer your Mulțumesc. Înainte de a vă răspunde, dați-mi voie să mulțumesc uh, reprezentanților comisiei, domnului comisar și membrilor comisiei noastre pentru o dezbatere atât de interesantă. Curtea a pregătit trei rapoarte speciale, ultimul în aprilie 2017. Sunt sigur că foarte curând se va regăsi în programul nostru de lucru. De asemenea, aș dori să vă confirm ce a spus domnul comisar și asta răspunde și la întrebarea noastră în legătură cu simplificarea. Eu am participat la câteva evenimente unde domnul comisar a promovat uh, recursul la aceste opțiuni simplificate. Într-adevăr, comisia este foarte activă pe acest plan. Ceea ce privește celelalte autorități, acestea sunt uh, protagoniștii principali în întregul lanț de control, cel puțin opinia noastră, pentru că mostrele noastre, uh, activitatea noastră se bazează pe datele colectate de ei E loc de îmbunătățire, e loc de mai bine, pentru că, iată, am identificat o serie de erori care lor le-au scăpat și domnul comisar a identificat erori care lor le-au scăpat, dar, eh, încă o dată, noi cooperăm de aproape cu Comisia, cu titlul de observatori în grupurile tehnice, ședințele omologilor. E un proces în desfășurare, E greu pentru că avem 28 de state membre cu mentalități diferite și cu sisteme de control diferite. Deci rămân încă destule de făcut. În ceea ce privește activitatea comisiei, e un element important al întregului proces de control. Vrem să pregătim un raport special referitor exact la acest aspect anul viitor, pentru că deocamdată ne concentrăm în principal pe activitatea celorlalte autorități și asta ne va da șansa de a avea o privire de ansamblu asupra întregului sistem de control. Apoi, o întrebare care mi-a fost pusă de foarte multe ori, mai ales de domnii din, din, din partea dreaptă, uh, care este situația cu DG Employment și perspectiva de viitor. Într-o vreme mă ocupam eu de DG Ocupare. A fost o decizie a curții, o restructurare în sensul că ni s-au dat uh, evaluări pe titlu din CFM și nu pe domeniul de politică și s-a considerat că trebuie să facă o evaluare strict pe titlurile din CFM. Atâta tot. Problema e că dacă vrem să facem o evaluare tematică, trebuie să investim undeva la 150 180 tranzacții examinate pentru fiecare regiune și acolo constrângerile de ordin practic au fost un factor determinant. Am sprijinit întotdeauna comisia în ceea ce privește recursul la opțiunile simplificate. Când am găsit erori, acestea erau mici Ideea e că nu s-a recurs suficient de mult la aceste opțiuni simplificate. Spunea și doamna Pencova, media e 23%, ținta de 50% și sperăm că uh, lucrurile se vor îmbunătăți, îmbunătăți pe viitor. Thank you so much. Vielen herzlichen Dank. Erstens für Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru raportul uh, extrem de util și to- pentru toate informațiile pe care le voi folosi în uh, raportul meu pe care trebuie să-l uh, prezint în data de 16 decembrie în Comisia pentru Control Bugetar. Mulțumesc și Comisiei și echipei uh, domnului comisar. Poate vom reveni cu câteva întrebări uh, pentru DG-uri, dar vă mulțumesc de pe acum pentru contribuțiile de până acum și pentru prezență. Thank you so much. So, wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt. Ajungem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Raportul special cu numărul 15 din anul 2019 al Curții de Conturi Europene, punerea în aplicare și din nou încerc să lungesc puțin uh, <laughs> intervenția până când uh, domnul comisar și echipa sa vor reuși să părăsească sala. Stimate domnule comisar, nu doresc să fiu nepoloticoasă, însă v-aș ruga să vă continuați conversațiile în afara sălii pentru ca și restul colegilor să aibă ocazia să discute raportul special care se referă la uh, regulamentul privind personalul. Raportoarea este Isabel Garcia Munoz și mă bucură faptul că domnul Pietro Russo, uh, membrul Parlamentului European, spune doamna președinte, este alături de noi și că a străbătut calea de la Luxemburg, de la Luxemburg până la Parlament și dau cuvântul în primul rând domnului Pietro Rusa. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimată raportoare, doamnă președintă, stimați membri ai cont. Mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și interesul dumneavoastră, munca noastră de audit. Este o plăcere să vă prezint astăzi raportul special numărul 15 din 2019 cu privire la implementarea pachetului pentru reformarea personalului la Comisie. Instituțiile europene și agențiile angajează cam 60.000 de funcționari. Și Aici sunt incluși cam 32.000 de, de, funcționari la Comisia Europeană și conform bugetului din 2018, creditele pentru personal au ajuns la 3,2 miliarde. Din 5,5 miliarde pentru tot personalul Uniunii. Așa că ne-am concentrat pe situația de resurse umane de la Comisie, care angajează, care uh, are cel mai mult buget pentru salarii din toate instituțiile și cele mai multe posturi disponibile. De asemenea, considerăm că posibila consecință a schimbărilor în urma revizuirii va fi asemănătoare și în alte instituții europene. În această revizuire din 2014 a avut loc în contextul negocierilor bugetare pentru actuala perioadă de programare. În cadrul acestor negocieri, Consiliul a propus măsuri suplimentare, inclusiv um, o înghețare pe 2 ani a pensiilor și a salariilor. Vom vorbi acum despre reducerile de personal, înghețarea pensiilor și salariilor și amendamentele din 2014 la regulamentul pentru personal, numit pachetul de reformă uh, de personal din 2014, pentru a identifica mai bine factorii care au influențat cheltuielile bugetare și atractivitatea condițiilor de muncă în cadrul perioadei de referință. Principalul motiv pentru care s-au făcut aceste reforme au fost uh, economiile, dar s-a vorbit și despre nevoia de a îmbunătăți gestionarea resurselor umane. În auditul nostru am examinat următoarele. Dacă măsurile luate au uh, avut uh, acest, au atins acest obiectiv de a face economii bugetare la uh, nivelul Uniunii, dacă au îmbunătățit situația uh, Uh, personalului și resurselor umane la comisie și dacă au reprezentat o bază uh, fiabilă pentru Uh, dacă au fost pregătite pe o bază fiabilă, îmi cer scuze. Da, economiile au fost realizate și au fost, a fost îmbunătățită și gestionarea resursei umane, dar câteva dintre uh, consecințele negative pentru uh, Direcția Generală și pentru Personal ar, fut, ar fi putut fi evitate sau atenuate mai devreme dacă reforma aceasta personalului ar fi fost mai bine pregătită și monitorizată. Pachetul din 2014 a adus economii semnificative la bugetul european, chiar mai mari decât uh, se scontase. Economiile în cadrul actualului CFM vor atinge probabil 4,2 miliarde de euro, în vreme ce economiile bugetare pe termen lung, rezultate din uh, cheltuielile mai mici cu pensiile, sunt estimate la undeva la 19,2 miliarde de euro. Principalele surse de economisire în actuala perioadă de programare sunt aceste înghețări temporare și ajustări uh, în jos ale salariilor și pensiilor, și o reducere de 5% în numărul posturilor. Aceste măsuri au fost completate de um, reformarea carierei asistenților și reducerea oportunităților de promovare la grade mai înalte pentru uh, administratori și asistenți. Pe termen lung, o mare parte din cheltuieli uh, administrative vor veni din uh, reducerea cheltuielor cu pensiile pentru că va fi crescută vârsta de pensionare și um, aceste sume pot să fie uh, aceste economisiri sunt, uh, pot să fie, își găsească originea în um, reforma din 2004. Pachetul din 2014 a inclus și distribuirea personalului în funcție de uh, grupe și grade, echilibru de gen, profil de vârstă, uh, numărul uh, persoanelor angajate contractual și volumul de lucru în uh, DG și de asemenea și atractivitatea condițiilor de muncă. Impactul a fost unul amestecat. Reformele au um, introdus două schimbări semnificative care au contribuit deja la o aliniere mai bună între plată și responsabilități și pe termen lung vor duce la schimbări în cadrul distribuirii uh, personalului în funcție de uh, gradul profesional. În plus, forța de muncă la comisie a devenit mai diversă pentru că au, uh, a crescut și proporția de uh, personal contractual. Reformele, de asemenea, au uh, armonizat și aranjamentele mai prietenoase cu familia, să zicem, care existau deja, dar uh, progresele în materie de echilibru de gen nu pot să fie atribuite acestei revizii din 2014. Inegalitatea de la gradele mai mari uh, cade pe termen lung pentru că sunt recrutate mai multe femei Uh, la nivel de entry level și ele apoi sunt promovate în sistem. Nivelul redus de recrutare în urma reducerii de 5% în posturi și creșterii vârstei de pensionare contribuie la o forță de muncă îmbătrânită. Vârsta din ce în ce mai mare a noilor recruți este și, este și aceasta un factor important. Totuși, pachetul din 2014 a creat consecințe negative pentru personal – s-a înregistrat o scădere a satisfacției și o creștere a concediilor de boală. Percepția asupra deteriorării condițiilor de angajare este uh, cea mai mare în cadrul delegațiilor și um, condițiile de angajare au um, devenit mai defavorabile pentru personal deja existent. Și interesul posibililor noi recruți a scăzut. Schimbările ar putea să exacerbeze dificultățile deja existente în recrutarea din anumite țări, care oricum sunt subreprezentate la comisie. Am descoperit de asemenea că și rezultatele pozitive și cele negative, o economisirile respectiv satisfacția personalului, reflectă felul în care a fost pregătit pachetul din 2014 și cum a fost monitorizată implementarea sa prea puțin s au evalu- evaluat consecințele posibile ale acestei noi gestiuni al personalului uh, sau uh, a măsurilor de economisire. Monitorizarea comisiei nu a fost suficientă pentru a identifica aceste consecințe negative în mod corect și oportun. Acum voi sublinia recomandările pe care le-am făcut noi pe baza observațiilor. Recomandăm Comisiei să elaboreze un plan de management al forței de muncă pentru a își alinia mai bine politicile de resurse umane și practicile cu nevoile instituționale și să elaboreze de asemenea un plan de acțiune pentru a atrage, a dezvolta și a păstra personalul cu experiență largă și dintr-o gamă mai largă de naționalități. În al doilea rând, Comisia ar trebui să își crească cadrul de monitorizare și raportare a problemelor HR pentru a răspunde mai bine evoluției HR uh, și pentru a folosi și de asemenea trebuie să folosească datele disponibile și indicatorii pentru a identifica riscurile forței de muncă care ar putea să uh, pericliteze obiectivele. 3. În viitor, în, la reviziile viitoare, Comisia ar trebui să identifice mai bine problemele care trebuie rezolvate și să determine impactul uh, financiar și nefinanciar și, de asemenea, obiectivele, astfel încât să hotărească măsurile de însoțire. Doamnă președintă, stimați membri cont, doresc să mulțumesc echipei de audit pentru performanța lor și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a clarifica orice trebuie clarificat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Gracias, señor Russo. Doamna Garcia, mulțumesc, domnule Russo. Voi vorbi în spaniolă, dacă doriți, puneți-vă căștile. O să fac pe președinte acum ca să vă mulțumesc, dar și pentru a-mi da cuvântul eu fiind raportoare pentru acest raport special ECA. Încep imediat. Ca raportoare, aș dori să mulțumesc domnului Ruso pentru prezentarea sa și mulțumesc și președinției Comisiei Europene. Am fost numită raportoare pentru acest raport acum mai puțin de o săptămână și nu am avut timpul necesar la dispoziție pentru a mă întâlni personal cu domnul Russo sau cu reprezentanții comisiei, nici cu sindicatele, nici cu reprezentanții personalului. Mi-ar fi plăcut acest lucru și mi-ar fi oferit o viziune mai amplă pentru că aș fi avut părerea tuturor părților interesate. În următoarele câteva zile vo- voi avea câteva dintre aceste reuniuni și împreună cu rezultatele întâlnirii de astăzi și cu opiniile colegilor mei, o să vă prezint documentul meu de lucru cât se poate de repede. Această revizie din 2014 s-a produs în cadrul um, negocierilor bugetare pentru actuala perioadă de programare și mai ales într-un context în care finanțele publice ale statelor membre erau deja supuse unor mari presiuni din cauza crizei economice și financiare globale. Multe state membre anunțaseră măsuri pentru reducerea uh, cheltuielilor administrative și au cerut măsuri asemănătoare din partea Comisiei și uh, aceasta nu putea să rămână în urmă, normal. După cum arată ECA, Comisia nu a făcut o evaluare corectă a posibilor consecințe negative legate de gestiunea resurselor umane. Uh, și eficienței muncii direcției respective. Pe de altă parte, mecanismele de monitorizare ale Comisiei nu au permis detectarea acestor posibile consecințe și nici corectarea lor. Cred că raportul ECA este foarte important și pică într-un moment ideal acum că se negociază noul uh, CFM și o posibilă reformă a statutului funcționarului public european și asta va permite să corecteze erorile comise în 2014 și sper să pot colabora, să-mi, să pot aduce contribuția mea modestă la acest lucru. Aș dori să vă adresez câteva întrebări, Comisiei Europene mai ales. Obiectivul declarat al acelui pachet de reformă era uh, să um, aibă o administrație mai eficace, bazată pe economii bugetare și economii cu personalul. Și acesta este sensul întrebării mele. Acum administrația este mai eficientă? La comisie în urma acestei reforme cu personalul? Chiar se poate face mai bine și mai mult cu 5% mai puțin personal? Economia care a fost uh, obținută în cadrul bugetului, 4,2 milioane de euro, și um, la asta se adaugă și cheltuielile mai mici cu pensiile. Mi-ar fi plăcut uh, ca um, raportul curții să cuprindă și un calcul în procente al acestor economii. Dacă nu mă înșel, este vorba despre o economisie de 0,4%. Fără să ținem cont de externalizările diferitelor activități care au fost necesare pentru a uh, Uh, compensa pentru tăierile de personal și acestea au avut costuri, deci economisirea este și mai mică. Da, au existat economii, dar și, ex- și consecințe negative. O scădere a satisfacției uh, angajaților, condiții de lucru mai puțin atrăgătoare, concedii de boală prelungite și așa mai departe. Această economie uh, care este în cel mai bun ca 0,4%, justifică toate consecințele care, pe care le menționează raportul ECA? Și ținând cont de aceste consecințe, cum gestionează un personal îmbătrânit comisia? Uh, aveți un plan pentru a îmbunătăți condițiile de lucru, pentru a le face mai atractive pentru angajați din toate statele membre, mai ales pentru cele subreprezentate? și ar fi posibil să se apropie metodologiile folosite de comisie și de tribunal pentru a uh, avea un mai bun echilibru geografic? ECA a constatat că angajarea agenților contractuali este din ce în ce mai uh, obișnuită. E adevărat că prețurile sunt mai mici și de aia se folosește mai mult personalul contractual, dar această situație poate fi văzută ca un fel de uh, funcționărime publică europeană low cost. Și, pe de altă parte, uh, se presupune că tot la șase ani trebuie să tot reinvestești în formarea noului angajat pentru că a fost un contract pe termen limitat. Uh, Um, de asemenea, raportul arată și care sunt posibilitățile agenților contractuali de a se uh, prezenta la concursurile interne și uh, aș dori să știu câți uh, agenți temporari au devenit funcționari permanenți în această perioadă. În ceea ce privește concediile de boală, um, raportul le leagă de măsurile de reducere de personal. Având în vedere descărcările anuale, ni s-a spus că nu există aceste date cu privire la uh, concediile de boală și cauzelor, dar cu ocazia acestui raport, uh, ocazia îi răspunde ECA în observațiile sale că a creat o nouă unitate de uh, control medical și câțiva indicatori și un sistem de alertă pentru a gestiona concediile de boală și pentru a le analiza. Deci, înțelegem că există această posibilitate de a studia legăturile între pachetul de reforme și concedii. Se face acest lucru? Se folosesc aceste informații pentru a îmbunătăți condițiile de lucru? Și dacă da, de ce nu ne prezentați aceste date, firește, anonimizate? Pe baza unui uh, sondaj al uh, satisfacției personale din 2018, uh, știm că satisfac- personal este mai satisfăcut, dar din raportul curții reiese că volumul de lucru pe persoană este inacceptabil. Ați putea să ne dați rezultatele aceste, acestui sondaj pe care l-ați făcut la comisie legat de satisfacția personalului? În ultimul rând, Comisia vorbește de strategii interne pentru a atenua câteva dintre efectele pachetului de reformă. Care sunt aceste strategii interne pe care le-a aplicat Comisia și cum ați ales efectele pe care să le atenuați și ce rezultate ați obținut? Atât din partea mea, vă mulțumesc. Isabella, un herzliches Dank. Îți mulțumesc, Isabela, pentru numeroasele întrebări foarte precise. Doamna Vinții dorea să mai adreseze o întrebare. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată domnule Ruso, vă mulțumesc pentru acest raport special uh, cuprinzător. Este, schimbarea este importantă în general, este o constantă a vieții și această reformă a personalului cuprinzătoare din anul 2016 a dus la economii importante și în raportul dumneavoastră vă referiți la faptul că după uh, criza economică și financiară și statele membre au efectuat uh, economii în domeniul administrativ, însă eu cred că ce s-a economisit pe plan european sunt, uh, e mult mai mult decât s-a reușit s-a reușit mai mult decât pe, pe, planul, pe plan național. Sunt nouă eurodeputată și dacă aș fi știut uh, informațiile de astăzi în campania electorală, cred că mi-ar fi fost mult mai, uh, mult mai simplu să uh, conving pe cei care m-au ales să mm, nu îi cred atât de mult pe eurosceptici. Și aș dori să întreb dacă Comisia Europeană ar putea să facă mai multe mm, acțiuni din acest punct de vedere în statele membre. A existat o chestiune similară asta și cu întreprinderile comune. În al doilea rând, mm, este de la sine înțeles că satisfacția la locul de muncă este un obiectiv important. Însă, chiar credeți că imaginea instituțiilor au avut de suferit uh, din partea Uh, celor care ar fi dorit să lucreze la instituții? Pentru că mulți uh, din statele membre știau că sunt operate aceste reduceri și în ultimii ani um, a existat creștere economică, ceea ce înseamnă că um, angajații Uniunii Europene ar fi avut și posibilitatea să lucreze în sectorul privat și știm că mobilitatea funcționarilor europeni nu este extrem de mare, deci eu nu cred că există o, legă, o legătură cauzală între uh, această reformă și faptul că există mai puțin um, doritori care să lucreze la instituțiile europene. Și doamna Munoz s-a referit la faptul că sunt scoase din buget deseori rubricile privind administrația, tocmai pentru a evita anumite cheltuieli. Este un lucru valabil și în acest caz sau nu? Herzlichen Dank, Angelica. Îți mulțumesc, Angelica. din partea Comisiei, dau cuvântul domnului Cristian Levasol pentru a răspunde întrebărilor. Merci, madame le, le... Mulțumesc, doamnă președinte. Avant de, de, de, de répondre aux questions qui ont... Înainte de a răspunde la întrebări, dacă îmi dați voie, am trei observații foarte rapide cu privire la raportul Curții de Conturi. În primul rând, am reținut din raport că este că reforma din 2014 a fost una conformă. Um, era prevăzută să aducă economii uh, și aceste economii erau uh, mandatate inclusiv de texte legislative sau de angajamente politice și dorim să vă spunem că, așa ca atare, Comisia Uh, a respectat angajamentele și textele juridice care au dus la aceste economii prevăzute. În al doilea rând, și este un aspect pe care a făcut obiectul multor intervenții de astăzi, aceste economii au fost uh, însoțite de o situație uh, incomodă în uh, domeniul resurselor umane. Um, a trebuit să facem o reformă a structurii carierelor pentru a stabili un mai bun raport între gradul profesional al agenților și responsabilitățile acestora. Și cred că acest lucru este, face obiectul unei atenții constante din partea noastră și am stabilit deja din 2004 că avem nevoie de o mai bună structurare uh, a carierelor și o mai bună conectare cu responsabilitățile de posturi. Al treilea punct este unul mai puțin pozitiv, care a reieșit de-a lungul timpului, adică acea stare a personalului. Se face în mod repetat referire în raport la absenteism, la lipsa de satisfacție a personalului și rezultatele Uh, observate după măsurarea din 2014 au fost inferioare celor observate de noi înainte. Le, le, le dernier point qui... Ultimul punct care nu s-a îmbunătățit este cel al echilibrului geografic. Înțeleg că Uh, există o legătură între echilibrul geografic și reformarea statutului dacă există un punct uh, central pentru comisie și care chiar a făcut obiectul unui raport anul trecut, uh, tocmai pe acest subiect, este vorba despre capacitatea comisiei de a atrage resortisanți din diferitele state membre în cadrul serviciilor sale. Și rapid, ultimul punct se referă la recomandări. Noi am acceptat toate recomandările for, formulate de Curtea de Conturi și ele reflectă observațiile făcute de aceasta și Comisia va fi foarte atentă la urmărirea implementării acestor recomandări. Ca să trecem mai departe la întrebări. Doamnă președintă, sunt însoțit de domnul Cristian Roc, care este este director și el la comisie, se ocupă de chestiunile specifice legate de sănătate și bunăstare și poate că dânsul vă poate da răspunsuri mai precise. Există aici o chestiune de atractivitate și de eficacitate a instituțiilor uh, și ne dăm seama că am, reforma din 2014 a dus la o reducere a efectivelor și din raportul Curții de Conturi reiese că această reducere a fost uh, făcută în mod corect. Această reducere a numărului de funcționari este însoțită de uh, o mm, folosire mai uh, accentuată a agenților contractuali, lucru care face și el parte din analiza curții de conturi. Cred că întrebarea este să se știe în ce măsură această reechilibrare a avut un impact asupra bunului mers al serviciilor noastre. În raportul său, Curtea de Conturi uh, atrage semnalul de alarmă asupra unor riscuri. Eu cred că legătura poate să uh, revină la anumite uh, aspecte care au fost deja relevate, de exemplu atractivitatea Uh, condițiilor de muncă și mm, atractivitatea pentru anumite țări, resortis, pentru resortisanții din anumite țări. Cred că aici trebuie să fie încă stabilită o legătură și, uh, într-adevăr, compoziția personalului joacă un rol important în diferite domenii. În ceea ce privește gestionarea cunoștințelor și uh, a funcției publice, dar și în ce privește capacitatea de a atrage personal. E mult mai ușor, firește, să atragi oameni dacă le oferi un post permanent. Ați vorbit de asemenea despre o apropiere metodologică între curte și comisie atunci când, e, când vine vorba despre echilibrul geografic. Uh, nu cred că există diferențe de metodologie, pur și simplu cele două instituții au măsurat lucrurile în mod diferit. Cred că suntem de acord cu cifrele. Pur și simplu am luat alte măsuri ale aceluiași fenomen și nu cred că există nicio dificultate în a spune că concluziile noastre sunt foarte apropiate pentru că folosim aceleași cifre. Concluziile comisiei, în schimb, s-au concentrat pe Uh, Uh, pe intrările noi, pe uh, uh, noi recruți. Dar atunci când vedem cifrele de la Curtea de Conturi, le vedem la fel, numai că cu un unghi diferit. Poze également la, la question du, de, de ce qui s'est passé. Vorbeați și de ce s-a întâmplat în 2014 cu personalul nepermanent care a putut să participe la concursuri interne, posibilitatea exista anterior și pentru angajații temporari, însă pentru cei cu urmă întreagă, posibilitatea a apărut doar în 2014. De atunci am avut două concursuri pentru agenți contractuali, în 2016 și în 2018 erau uh, deschise și funcționarilor și agenților temporari, nu doar agenților contractuali. În 2018, mai bine de 6.000 de candidați au participat la concursurile interne și între acești 6.000, cam 1.000 de agenți contractuali care au avut uh, posibilitatea să participe la concursul intern pentru a deveni funcționari. în ceea ce privește chestiune care țin de sănătate și bunăstare. Am să-i dau cuvântul uh, colegului Cristian Roc, uh, care se ocupă tocmai de aceste portofolii. Cu mare plăcere dau cuvântul domnului Roc direct. <coughs> Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Foarte pe scurt în ceea ce mă privește, doresc doar să vă spun că în contextul reformei din 2014, Comisia a analizat situația în lumina efectelor reformei respective. Am efectuat un studiu în 2014-2015, uitând la situația posturilor vacante la comisie ca să vedem ce efecte posibil ar avea un impact negativ asupra bunăstării locului de muncă și asupra dorinței colegilor eh, care au dorit să participe la acest exercițiu, eh, impactului asupra sănătății lor, a noilor reforme. Rezultatul a fost eh, crearea unei unități care monitorizează concediile de boală, nu că vrem să-i controlăm pe, pe cei în cauză, ci pentru că ne interesează situația sănătății generale a personajului, pentru că dorim să facilităm întoarcerea la locul de muncă în cele mai bune condiții. După acest studiu am lansat o strategie ambițioasă pe care noi o numim Fit at Work, în mare formă la locul de muncă, în șase piloni, sunt diferite activități, sănătate fizică, sănătate mentală, integrare în viața socială în statele membre care găzduiesc instituțiile, și chestiuni generale de sănătate, relații la locul de muncă, situația bir din birourilor, spațiilor de lucru și mai sunt și alte elemente pe care nu le menționez. S-au făcut eforturi la nivelul tuturor serviciilor comisiei pentru a îmbunătăți situația. Și aș putea să spun că măsurile au avut un oarecare succes. Facem uh, constant sondaje printre colegi, opiniile erau negative în 2015 vis-a-vis -vis de percepția bunăstării. Doi ani mai târziu, gradul de satisfacție a crezut cu mai bine de 20 de puncte procentuale. Sigur, nu ne putem culca pe lauri, pentru că încă suntem sub puțin peste 50%, am trecut de la 30 ceva la sută la peste 50 ceva la sută satisfacție și sperăm că vom putea îmbunătăți lucrurile și pe viitor. Foarte pe scurt, ce facem? Am încercat să monitorizăm riscurile psihosociale, am făcut uh, analize la nivelul tuturor directoratelor, am avut măsuri ulterioare, am văzut să vedem uh, juridic ce se poate face pentru a combate hărțuirea la locuri de muncă, am uh, îmbunătățit și revizuit programul de lucru, dacă a fost cazul. Am uh, modificat anumite texte din statutul angajatului pentru că se mergea prea departe, pentru a ține cont de, de lucruri cum ar fi handicap personal, persoane cu handicap în familie, persoane cu dificultăți deosebite. Deci constant am uh, reanalizat situația noastră juridică, care depinde de comisie, pentru a îmbunătăți tocmai aceste situații. Am organizat de asemenea și activități sportive pentru a motiva personalul. Avem toate aceste informații, dacă doriți, vi le putem pune la dispoziție. Atât în ceea ce mă privește, vă mulțumesc. Vielen Dank für die wirklich sehr gute. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte bună despre ce s-a întâmplat din 2015, când s-a luat decizia reducere cu 5% a personalului. Putem înțelege că a crescut numărul uh, funcționarilor cu contracte temporare și agenților uh, contra- uh, contractuali și că subcontractarea unor servicii este dificilă și aduce cu sine și consecințe negative. Aș dori să întreb raportoarea, raportorii din umbră, dacă mai doresc, dacă mai au și altă dorințe. Dacă nu, dau din nou cuvântul domnului Rousseau pentru o uh, intervenție uh, finală. Euh, euh, euh, Mulțumesc foarte mult. În primul și în primul rând, uh, evident, chestiunea este extrem de complexă. care presupune implicarea unor factori multipli în pregătirea măsurilor pe care le discutăm. Există o serie de variabile pe care Comisia trebuie să le cunoască și nu le poate controla întotdeauna. După cum spunea și doamna raportoare și spunea foarte bine, această reformă a coincis cu o perioadă de criză economico-financiară la nivelul întregii Europe, o criză care începuse de an bun dar care încă continua, statele membre doreau o reducere a cheltuielor generale administrative la nivel european, Era un proces în uh, continuă desfășurare și în statele membre însele. Desigur, a existat o presiune politică fundamentală pe care eu, în, caz de audit, în, în calitatea mea de auditor, nu pot să-mi permit să o evaluez sau să o judec. Uh, ce s-a făcut a ținut de competența decizională a decidenților politici. voința politică a fost uh, în direcția reducerii acestor cheltuieli și s-a tradus în propunerile ce vizau înghețarea salariilor, a pensiilor pentru o perioadă de timp, Apoi a fost și acordul interinstituțional vizând această reducere cu 5% a schemei de personal, afectând toate instituțiile, ce a fost o măsură de anvergură. Din uh, mon interlocuteur d'aujourd'hui. Comisia, practic, s-a conformat, s-a aliniat cerințelor din aceste acte normative. Dincolo de asta, însă, să nu uităm că în sistemul european Comisia are dreptul de inițiativă legislativă. Prin urmare, observațiile din raportul curții acceptate, după câte înțeleg, în mare parte de comisie rămân valabile. În sensul că s-ar fi impus o mai bună programare și o evaluare prealabilă a consecințelor acestor măsuri menite a economisi bani și apoi o activitate de monitorizare, de follow-up. Ce trebuie să spunem noi se găsește, de fapt, foarte limpede în textul raportului. Curtea a adunat o serie de date obiective, necontestate, de, de altfel de comisie, Și apoi uh, curtea a tras concluzii, cum e logic de altfel. Concluzii împărtășite de altfel și de comisie. S-au făcut economiile dorite? Uneori chiar mai mult decât s-a prevăzut s-a economisit – Majoritatea acestor economii vin din înghițarea salariilor și a pensiilor, lucru considerat uh, neadecvat de către Curtea de Justiție. Alte măsuri vizează o perioadă mai lungă de timp, uh, reforma carierelor și reforma salariilor și a pensiilor în ansamblu. Încă o dată, concluziile curții nu sunt arbitrare, ci par absolut logice dacă aceste economii erau necesare și au fost impuse, în ghilimele, de regulile introduse de genții politici, pe de altă parte, trebuie să vedem care sunt consecințele negative. Acestea există și continuă să se producă. N-am să mai revin asupra lor deoarece doamna raportoare le-a sintetizat deja foarte bine. Prin urmare, va trebui să tragem învățămintele necesare de pe urma celor întâmplate Comisia a spus că intenționează să facă exact acest lucru și să vină cu propuneri care, din opinia mea, par să meargă în direcția cea justă, să ia în calcul ce s-a întâmplat și să încerce să ia măsuri adecvate în prezent și în perspectivă în încercarea de a remedia aceste probleme. Sper că raportul nostru a fost un util și că ar putea să sprijine în mod eficient încercările de îmbunătățire a situației. Și implicit regulile aplicate în acest domeniu, după cum spunea și doamna raportoare, în contextul negocierii viitorului cadru financiar multianual. So, dann vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Spre deosebire de dimineață am reușit în mod excepțional să terminăm puțin mai devreme și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au rezistat aici uh, de dimineață, care au participat la toate punctele de pe ordinea de zi. Aș dori să-i mulțumesc din inimă membrului Curții de Conturi Europene, domnului Russo, pentru prezentare, pentru raportul special. Mulțumesc și Comisiei pentru intervenții și așteptăm cu nerăbdare informațiile ulterioare. Și Mă bucur să pot să urez celor care mai sunt alături de noi o seară plăcută, să vă mulțumesc și să vă spun că ne revedem mâine.